So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, ich würde gerne anfangen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, haideți să începem. Deja suntem un pic în întârziere. Și ieri uh, au fost mai multe rapoarte dificile pe ordinea de zi și din această cauză uh, am acopulat întârzierile, de aceea poate și în această după-amiază ne este greu să ne reîncepem lucrările. Dar acum dacă au venit colegii și cei care vor să fie prezenți la audiența noastră sunt de asemenea prezenți în sală, deci putem începe. Vreau să-i urez bun venit uh, secretarului de stat pentru justiție din Suedia, deoarece împreună cu dumnealui uh, uh, organizăm audierea din această după-amiază, pentru că e vorba despre o uh, manifestare organizată împreună de Comisia Juri și de președinția suedeză. Tema, așa cum ați putut constata, este foarte importantă pentru că e vorba de protecția drepturilor de autor pentru operele orfeline și de gestionarea drepturilor de autor pentru operele care sunt digitalizate. Experții ne-au spus că nu e vorba despre niște chestiuni uh, Autorii uh, și experții ne-au spus că nu e vorba despre niște probleme marginale, ci deosebit de importante. De asemenea, apoi Uh, și în ce privește accesul persoanelor uh, cu deficiențe vizuale, uh, și aici se pun întrebări relativ la drepturile de autor și la protecția drepturilor de autor. Înainte de a da cuvântul domnului Grene, aș vrea să spun bun venit câtorva colegi, dar mai trebuie să rezolv o chestiune tehnică. Trebuie să vă vorbesc despre rezultatele coordonat uh, reuniunii coordonatorilor de ieri. În ce privește raportul pentru drepturile de patrimoniu, raportul va fi făcut de domnul Leșner și apoi doamna Nipler va fi doamna raportor și va se va ocupa de studiul de impact. Și tot pentru acest studiu de impact vom efectua o deplasare în Statele Unite ale Americii ca să vedem exact cum se întâmplă lucrurile acolo. Grupurile politice au ajuns la o înțelegere și um, pentru celelalte rapoarte, unde încă nu fusese numit un raportor, dar Deocamdată așteptăm să se facă propuneri concrete pentru acești raportori și din momentul în care voi avea lista am să vă fac comunicarea. Acum dau cuvântul reprezentantului președinției suedeze. Mulțumesc, uh, stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Mă bucur că pot să fiu prezent la acest atelier despre operele orfane și despre accesul persoanelor cu deficiențe vizuale. Sper să putem să lucrăm bine împreună. Foarte multe persoane își doresc să putem să îmbunătățim accesul pentru persoanele cu deficiențe vizuale și să rezolvăm problema legată de drepturile de autor pentru operele orfane. Pentru că într-o economie a cunoașterii protecția drepturilor de autor este indispensabilă. Drepturile de autor au început să joace un rol din ce în ce mai important în dezvoltarea noilor tehnologii. Și ne gândim la tot felul de produse culturale, că e vorba despre cărți, despre fotografii sau despre muzică. Apar însă și noi provocări odată cu dezvoltarea noilor tehnologii, provocări pentru uh, cei care fac legislația, astfel încât să se găsească un bun echilibru între uh, protecție și libertatea de creație. Una din aceste provocări uh, puse de protecția drepturilor de autor este cum să îmbunătățești accesul problemelor, uh, accesul persoanelor cu probleme uh, vizuale. Pentru că ei trebuie să aibă un acces egal la tot felul de conținuturi culturale. Însă, dacă teoria e așa, practica este diferită. Numai 5% din cărțile publicate în Europa sunt convertite în formate care să fie ușor accesibile acestor persoane, de exemplu în formate foarte mari sau sub formă de cărți înregistrate. De aceea este clar că nu este exploatat întregul potențial și aceste persoane nu au șanse egale de a participa la um, economia cunoașterii. De aceea atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Organizația Mondială a, a, a drepturilor de proprietate, aceste probleme se află pe primul loc pe agenda. Secretariatul acestei organizații internaționale deja a redactat un document în care a încercat să identifice principalele obstacole în ce privește uh, um, accesul persoanelor cu deficiențe vizuale. Și să vedem care sunt uh, eventualele limitări în ce privește copyright-ul limitări care ar trebui anulate sau care ar trebui să fie mai flexibile pentru a îmbunătăți situația. Este un lucru bun că deja s-au făcut uh, pași înainte, că s-au făcut progrese, că se acordă atenție acestor uh, persoane. Însă, deocamdată nu se știe care va fi soluția optimă. Uniunea Europeană, statele membre, au o mare responsabilitate pentru că vor să găsească calea cea mai bună, dar este clar că toate părțile interesate trebuie să coopereze dacă vrem să găsim o soluție practică și viabilă pe termen lung. Un alt domeniu care a, a fost în ultimul timp în lumina reflectoarelor este cel al operelor orfane acele opere a, al căror autor nu poate fi identificat. Ori aceste opere trebuie să poată să fie digitalizate și uh, accesul la aceste informații trebuie să poată să fie furnizat pentru costuri minime. Pentru că ar fi păcat să nu se poată Uh, folosi acest, această cantitate enormă de informații deja disponibile, dar care, cum spuneam, sunt, uh, intră în categoria operelor orfane. Și ne gândim și la aceste proiecte de biblioteci digitale, precum proiectul european Europeona. Dar există și proiectele uh, concurente, precum cel uh, al uh, uh, Google, care mai mult ca niciodată um, a făcut pași înainte pentru a digitaliza cât mai multe cărți. atunci când e vorba despre opere orfane, autorii nu pot fi contactați și ei nu pot să-și dea acordul pentru digitalizarea respectivelor opere. Și atunci ori există riscul încălcării uh, drepturilor de autor și a protecției uh, indispensabile pentru acestea sau alternativa este să nu folosești respectivele opere, să nu le digitalizezi dar ar trebui ca aceste opere să facă parte din domeniul public și apoi Evident, există mai multe abordări posibile care să faciliteze digitalizarea și diseminarea acestor opere. Orice soluție găsită trebuie să fie flexibilă și să se axeze pe crearea siguranței juridice, garantând în același timp respectarea intereselor legitime ale utilizatorilor. O soluție trebuie să abordeze barierele în calea comerțului intracomunitar cu opere orfane. Există state membre care deja au legislație care abordează multele dintre, unele dintre problemele legate de opere orfane. De exemplu, toate statele nordice au uh, o legislație similară numită uh, licențe extinse care au prevederi uh, care extind acordurile care au fost încheiate cu anumite societăți colective pentru a include și dreptul, titularii de drepturi nereprezentanți, atât străini cât și naționali. Aceste licențe colective extinse se aplică și titularilor de drepturi necunoscuți sau decedați. Utilizatorul poate, utiliz- poate primi o licență pentru a se bucura de drepturile respective. Deocamdată, sistemul a fost aplicabil doar în anumite cazuri speciale. Cu toate acestea, este posibil să introducem uh, scheme de licențiere colectivă extinsă mai larg, lucru care s-a întâmplat în Danemarca și lucru care este avut în vedere în Suedia, țara mea. Ca să rezum această parte introductivă, este clar că această chestiune a operelor orfane și accesul la opere pentru persoane cu deficiențe de vedere uh, dau naștere la întrebări mari în ceea ce privește funcționarea într-o economie a obiectelor. Acest uh, atelier de lucru oferă o bună ocazie pentru discuții și stabilirea de contacte la nivel european. Aștept cu nerăbdare sau toate punctele dumneavoastră de vedere și vă mulțumesc pentru ocazia de a spune aceste câteva cuvinte introductive. Mulțumesc acum, acum domnul Grana, care uh, care va vorbi despre perspectiva comisiei. Um, domnul Tanvore o înlocuiește pe reprezentanta comisiei care nu a putut fi prezentă. Domnul Elene, mulțumesc, mulțumesc și Parlamentului pentru invitația de a participa la întâlnirea de astăzi. Am să fac o scurtă prezentare cu privire la situația în domeniul operelor orfane. Îmi cer scuze că va trebui să vorbesc în limba engleză datorită faptului că documentele sunt în limba engleză. Pe 26 octombrie am avut o întâlnire în care am vorbit despre operele orfane, la care am invitat toți factorii responsabili și mă refer aici la biblioteci, la uh, edituri și la proiectele de arhivare pe internet, cum ar fi, de exemplu, Google, arhiva pe internet Google, dar mai există și alte entități implicate în această activitate. După părerea mea, pur personală, această audiere a confirmat două tendințe în domeniul operelor orfane. În primul rând, chestiunea restrânsă legătură cu durata pe termen lung a dreptului de autor pe viață plus 70 de ani. În această lungă perioadă de timp, mai ales pentru operele mai vechi, există o problemă și anume că nu întotdeauna există o atribuire adecvată de proprietate, mai ales în cazul operelor vechi, nu întotdeauna autorul a fost identificat în mod corect. Lucru valabil pentru cărți, dar și pentru fotografii, pentru sculpturi, mai ales în cazul fotografiilor, este aproape imposibil, având în vedere uh, situația curentă în domeniul tehnologic, să uh, determini autorul. Și în prezent, 99% din fotografiile care pot fi găsite pe internet nu au un autor atribuit. A doua chestiune este legată de faptul că cu cât opera respectivă se îndreaptă, se um, depărtează de momentul la care a fost creată, cu cât se depărtează mai mult de centrul comercial, cu atât este mai greu să identifici autorul. Și aceasta a fost o, o dilemă. Operele care sunt mai puțin utilizate, mai puțin comerciale, mai puțin Eh, populare eh, cauzează mai multe costuri pentru depistarea autorului. Dacă e vorba de o operă populară, există un interes comercial, ehm, interesul de a fi identificat ca autor este mai mare. Însă, cu cât opera este mai puțin comercială și cu cât este mai veche, este mai greu să determine autorul și, prin urmare, mai costisitor am identificat o discrepanță foarte mare între biblioteci și edituri. Biblioteci Bibliotecile doreau o abordare bazată pe excepția statutară, în timp ce industria dreptului de autor, mai ales editurile, erau în favoarea unei abordări bazate pe uh, licențe de drept de autor. Se pare că există o diferență de nuanță între cele două. Am să revin la aceste două posibile opțiuni mai târziu. Cea mai intensă dezbatere din audiere s-a referit la aceste licențe colective extinse. Majoritatea oamenilor consideră această abordare ca fiind abordarea tipică eh, europeană pentru operele cu autori care nu pot fi identificați. Care este ideea de bază? Societatea care le colectează și care reprezintă o anumită categorie de autor, cum ar fi, de exemplu, compozitorii muzicali, uh, este considerată a fi reprezentând operele orfane din categoria respectivă. La fel, societatea colectivă care reprezintă artiștii uh, muzicieni Există vorba de, este vorba de fonografe, filme și așa mai departe. Deci așa societate reprezintă operele orfane din categoria respectivă. Această licențiere colectivă extinsă înseamnă că dacă acești artiști sau dacă acești autori sunt reprezentați de aceste societăți colective, aceste societăți vor licenția utilizarea acestor opere în contextul bibliotecii digitale și vor percepe o taxă pentru folosirea acelor opere. Taxa care va fi colectată și distribuită către uh, posibili autori care ar putea fi identificați. Este clar că, conform acestei scheme extinse de licențiere, utilizarea operelor orfane deci nu va fi gratuită. Trebuie să fie plătită o taxă către societatea aceasta. Reprezentanții Asociației Bibliotecilor, Eblida, au contestat acest fapt și anume că trebuie să plătești o taxă de licență pentru utilizarea operelor orfane. Conform acestei autorizați, acestei asociații, ar fi normal ca dacă apare un autor, acesta să fie plătit pentru utilizări viitoare, dar nu și retroactiv, pentru utilizări retroactive. Comunitatea bibliotecilor a subliniat un fenomen foarte important care a fost, uh, este uh, folosit și de Departamentul de Justiție al Statelor Unite în contractul lor, în actul lor pentru uh, cărțile care sunt digitalizate pe Google. Dacă societatea de colectare, societatea colectivă capătă puterea de a reprezenta operele orfane, această societate colectivă ar putea să nu aibă o motivație de a căuta autorul. De ce? pentru că ei colectează taxele respective de utilizare a operelor și dacă autorii, autorii nu pot fi depistați, societatea respectivă păstrează banii. Deci, evident, e vorba de un conflict de interese în acest conflict, fiindcă societatea colectoare va fi mai bogată dacă nu identifică autorii operelor orfane. Evident, există și căi de recurs, dar acel conflict de interese a fost scos în evidență de comunitatea bibliotecilor și um, este un aspect foarte important în actul încheiat de Departamentul de stat al Statelor Unite în ceea ce privește cărțile digitalizate pe Google. Fiindcă dacă are loc uh, un uh, proces comun, cei care negociază um, uh, au interesul să ca- să-și păstreze banii pentru ei, nu să caute în mod activ autorii. De aceea, comunitatea uh, bibliotecilor pre- uh, preferă acea excepție statutară, statutorie, care poate fi structurată după cum urmează după ce utilizatorul a efectuat o căutare adecvată și trebuie definite criteriile pentru această căutare, acel utilizator are dreptul să utilizeze opera orfană. O opțiune alternativă ar fi utilizatorul poate folosi opera orfană fără a plăti o compensație și dacă pe viitor apare autorul respectiv, atunci acesta va trebui să fie remunerat. Pe baza excepției statutorii mai există o opțiune și anume că utilizatorul trebuie să plătească o compensație, fie către o societate colectoare, fie către un fond în care se păstrează acești bani în caz că apare autorul. Aceasta este baza de discuție. Există o preferință clară de către comunitatea bibliotecarilor de a exista o excepție statutorie fără remunerare sau cel puțin nu neapărat, nu obligatorie și există o motivație din partea editurilor de a exista o schemă de licențiere, posibil conform modelului nordic, cu acele licențe de colectare extinse. Însă aici există acel conflict de interese, dar există și posibilitatea de a remedia acest conflict de interese și anume. În orice legislație privind operele orfane, oricine administrează operele în numele autorului va trebui să dovedească faptul că uh, face o căutare, o cercetare adecvată pentru a găsi autorii acelor opere orfane și există obligație de a efectua această căutare care va fi monitorizată de o instituție, de un organism public. De exemplu, aceste societăți pot fi supravegheate de Ministerul Culturii din țara respectivă sau de un oficiu de mărci și brevete. De exemplu, ă, acest lucru se întâmplă în Regatul Unii, Germania sau Danemarca. Posibilul remediu pentru acest conflict de interese este că orice societate de colectare care operează pe baza unui sistem extins de licențe trebuie să dovedească în mod regulat, pe baza unor eșantioane aleatorii, că efectuează controle active și ă, adecvate pentru a identifica autorii operelor orfane pe care prin legislație îi reprezintă. Un ultim punct care are legătură cu dezbaterea privind operele orfane, dar care este uh, de o natură mult mai extinsă decât acea dezbatere. La audieri, mai mulți participanți, în special uh, oameni de știință, au subliniat uh, prevederea privind uh, neformalitățile din Convenția de la Berna, în care se spune că în această epocă modernă a internetului această prevedere ar putea să devină caducă. De ce? Pentru că în era internetului și acestor tehnologii care există în prezent, majoritatea situațiilor de um, legate de mm, autor uh, pot să fie documentate în opera respectivă. De exemplu, se poate pune un marcaj uh, transparent pe fotografii. În cazul în care fotografiile se pierd, de exemplu. Sau dacă nu există registre centrale europeană în care sunt înregistrate toate operele orfane, o un instrument util de identificare a operelor orfane sau a autorilor ar fi pierdut dacă ar dispărea acest registru. Dacă toate sistemele de înregistrare care sunt posibile acum în epoca internetului ar fi considerate ca o formalitate în cadrul Convenției de la Berna. Și atunci am pierde un instrument uh, important de inventariere. Și s-a început discuția dacă această prevedere privind lipsa formalităților este adecvată în momentul actual și dacă nu cumva este vorba de formalități naționale în care exercitarea dreptului depinde de aceste formalități. În cazul drepturilor internaționale, participanții s-au uh, întrebat dacă nu cumva se încalcă această prevedere privind lipsa formalităților. Aceasta este o chestiune pe care trebuie să o studiem și să o urmărim. În concluzie, după cum uh, domnul secretar de stat a subliniat deja, ne aflăm acum în procesul de a elabora o evaluare de impact, un studiu de impact opțiunile în cadrul acestui studiu de impact nu sunt finalizate, dar uh, devine din ce în ce mai clar cam care va fi structura lor. În primul rând, nu se face nimic. Status quo. Aceasta este o opțiune am putea să spunem că nu este opere orfane și că dacă um, încerci și cauți suficient de mult, vei găsi autorul unei opere. Doar că trebuie să faci o, o cercetare, o căutare serioasă și vei găsi autorul. Sigur, um, comunitatea bibliotecilor ar putea să consideră că aceasta este o povară administrativă prea mare, că acest lucru poate avea un impact negativ asupra operelor și uh, asupra patrimoniului cultural. Deci opțiunea uh, 1, uh, status quo nu este de fapt o opțiune. Apoi, opțiunea 2, excepție statutorie, o subopțiune, remunerare sau o altă subopțiune fără remunerare. Opțiunea 3 este schema de licențiere colectivă extinsă cu supravegherea adecvată ca o clauză de salvgardare în cazul posibilelor conflicte de interese și o a treia opțiune este modelul canadian, deci nu societatea colectivă îți dă autorizația de a folosi operele orfane, ci un organism de stat care acordă o licență de a utiliza uh, opera într-o bibliotecă digitală după ce se asigură că s-a făcut o căutare adecvată și nu a fost identificat autorul. În încheiere vreau să spun că toate aceste opțiuni sunt uh, asociate oricum cu o căutare adecvată. Excepția statutorie este disponibilă doar pentru cei care au făcut această căutare. Uh, sistemul de licențiere colectivă extinsă este cuplat cu mandatul ca societatea care reprezintă operele orfane să facă căutare adecvată pentru a găsi autorul și la fel licența de stat se acordă după ce posibilul utilizator dovedește cu dovezi uh, oficiale că a făcut această căutare. Sper să prezentăm concluziile acestui studiu de impact până în februarie-martie anul viitor și apoi să existe o inițiativă legislativă care să uh, abordeze acest subiect, lucru care să se întâmple în 2010. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Cred că arată că lucrările au progresat foarte mult la comisie și e foarte bine. Așadar, astfel se încheie a doua parte din prima sesiune și avem șase vorbitori care, autorit, care vor lua cuvântul în total, șase experți. Eh, trebuie să ne uităm însă și la ceas, pentru că am început cam târziu și cred că vom da cuvântul fiecărui vorbitor cam pentru 8 minute. Altfel vom depăși timpul. Începem cu doamna Elizabeth Nigeman, reprezentativ, eh, reprezentanta europeană, director general al Bibliotecii Naționale Germane. Mulțumesc și bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucur să mă aflu aici și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să iau cuvântul. Am pregătit o prezentare pe care o puteți vedea pe ecrane. Însă, după cum ni s-a spus, avem fiecare doar câte opt minute, deci am să vă prezint doar ideile de bază și am să fac referire la documentul ce v-a fost distribuit. Eu nu sunt uh, juristă, nu sunt uh, specialistă în uh, drepturi de proprietate intelectuală, sunt bibliotecară și vorbesc din această poziție. Sunt reprezentanta europeană, care, după cum știți, este o asociație a arhivelor și a muzeelor. Uneori îmi schimb și eu rolul și am venit aici în mai multe calități. După cum ați auzit, sunt și directoarea generală a uh, Bibliotecii Naționale din Germania, sunt uh, și uh, președinta unei fundații și de aceea mă interesează foarte mult toate aceste chestiuni. Despre ce este vorba? V-am adus o caricatură ca să vedeți că în viitorul foarte, foarte apropiat lumea nu va mai folosi lucruri pe care nu le găsește pe internet. Deci cred că trebuie să uh, publicăm totul pe internet, fie uh, în text complet, fie numai ca uh, reprezentare. Altfel vom ajunge într-o gaură neagră a secolului 20. De ce gaură neagră a secolului 20? Pentru că e vorba de lucrări protejate de uh, copyright, de drepturile de proprietate intelectuală și trebuie să facem ceva. Eu cred că există cinci uh, linii de acțiune, vi le prezint aici, nu fac parte din prezentarea mea de astăzi. Eu mă voi ocupa de toate celelalte uh, tipuri de acțiuni, dar acum vreau să vorbesc despre ultima și anume soluții pentru operele orfane. Cred că ați mai auzit despre acordarea de licențe extinse colectivă. Așa se întâmplă în Norvegia, de exemplu, și este un frumos exemplu despre ceea ce se poate face uh, în cazul operelor protejate de copyright. Dar așa ceva funcționează acolo și nu uh, neapărat în statele europene. În Germania am demarat un proiect, am ajuns la un consens între bibliotecari, editori, și o societate uh, specializată din Germania. Am spus că da, vom face cercetări adecvate, vom implica editorul în fiecare dintre aceste cercetări. Sigur, nu uh, ține de regimul drepturilor de proprietate intelectuală, e ceva puțin în afara legii, pentru că nu vorbim de acordarea de licențe, ci vorbim despre identificare. Bibliotecile uh, plătesc o taxă care ajunge într-un cont și uh, părinții sau, de fapt, autorii acestor opere pot să fie plătiți dacă sunt găsiți sau dacă apar. Uh, noi încercăm să aflăm de ce elemente e nevoie ca să ne ocupăm de operele orfane și credem că ar fi nevoie de definiții clare. Ce este o operă orfană? Ce este o cercetare adecvată? Avem nevoie de siguranță juridică și nu doar într-un singur stat, pentru că e bine și frumos să fie într-un stat, dar aici vorbesc din partea europeană și vă spun că este nevoie ca uh, bibliotecile uh, că bibliotecile acestea nu sunt naționale sau europene, ci sunt globale. Avem nevoie de siguranță juridică transfrontalieră, avem nevoie de instrumente tehnice și baze de date pentru că e nevoie de foarte mult timp altfel, avem nevoie de părți interesate care să coopereze cu noi pentru că uh, altfel degeaba discutăm. Trebuie să găsim soluții împreună. Și cred că guvernele naționale și Uniunea Europeană trebuie să lucreze la o armonizare a drepturilor de proprietate intelectuală. E nevoie de o soluție la scară europeană și trebuie să subliniez încă o dată că avem nevoie de siguranță juridică cel puțin în întreaga Europa. Altfel nu vom reuși să publicăm uh, comorile culturale care sunt foarte adesea ascunse și foarte adesea sunt în opere orfane. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc. Trecem la doamna Taria Koskinen Olson, care este președintele onorific al Federației Internaționale a Organizațiilor privind drepturile de reproducere. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc aici, după cum ați spus, din partea IFRO și în numele colegilor membri ai IFRO mi s-a cerut să uh, vorbesc despre următoarele. Există soluții în statele membre, de ce elemente este nevoie într-o soluție viabilă și dacă este nevoie pentru o soluție la scară europeană și cum se poate aceasta obține și dacă este necesară intervenția reglementativă. În primul rând, cred că cu toții suntem pentru accesul la opere orfane. Toată lumea este pentru. Și din fericire s-au făcut deja foarte multe în cadrul grupului de nivel înalt de experți eh, în legătură cu bibliotecile în perioada 2006-2008. Deci nu e cazul să reinventăm roata. Atunci când am început discuțiile, am fost și eu acolo cu doamna Nigeman și cu mulți alții de aici din sală și eh, I-am întrebat pe deținătorii drepturilor și am întrebat și pe reprezentanții instituțiilor culturale care sunt, din punctul lor de vedere, cele mai importante elemente în legătură cu bibliotecile digitale. Și ni s-a spus că este vorba de respectarea drepturilor și de siguranța juridică în activități. Dacă combinăm aceste aspecte, obținem foarte ușor la uh, o concluzie și anume că este nevoie de uh, uh, găsirea unui reprezentant pentru operele orfane, de alocarea acestor drepturi pentru operele orfane. Trebuie ca cineva să ă, primească aceste drepturi, trebuie să se acorde drepturile acestea cuiva care să reprezinte operele orfane. În privința altor soluții existente din statele membre, există foarte multe, există soluții legislative, am auzit despre soluția nordică, acordarea de licențe colective, cea mai recentă legislație în domeniu fiind cea din Danemarca. În uh, legea franceză a proprietății intelectuale se permite existența unui reprezentant în cazul acestor opere, în Marea Britanie există o indemnizație pentru cazurile în care un plan de acordare a licențelor poate fi acordat și la operele nereprezentate. Există un ministru competent. În Ungaria există o nouă legislație și în Canada, la fel, există posibilitatea de a se acorda licențe. Sunt multe soluții, deci. Sunt și soluții contractuale, după cum spunea doamna Nigeman, există un acord în Norvegia între Biblioteca Națională și um, Organizația uh, pentru Drepturile de Proprietate Intelectuală pe baza licențelor colective. În Franța, Institutul Național al Audiovizualului, despre care va vorbi colegul meu, a încheiat acorduri colective cu cinci organizații colective din Franța. În Olanda există un forum al bibliotecilor care a încheiat acorduri colective de acordare a licențelor cu toate organizațiile colective din Olanda. Și mai există și sistemul la care se referea doamna Ninkeman din Germania. Biblioteca Națională Germană cooperează cu publicul și cu societățile uh, specializate. Ajungem aici la o a treia soluție și anume o soluție viabilă. Pentru că tot ce avem în Europa la ora actuală se bazează pe noțiunea de acordare de licențe. Iar noi considerăm că cele mai importante eh, elemente sunt în primul rând o cercetare adecvată. Nu e cazul să o luăm de la zero pentru că avem deja un acord paneuropean, un memorandum de înțelegere care a fost încheiat în 2008, anul trecut a fost semnat de către 27 de organizații ce reprezintă instituții culturale și deținători de drepturi. Apoi, siguranța juridică. Cred că aceasta are două dimensiuni. Una, acordarea de drepturi și pentru, deci una destinată deținătorilor drepturilor și doi, instituțiile culturale și politica destinată lor. Uh, cum putem combina toate acestea? Prin meca mecanismele de acordare a drepturilor trebuie să existe o autoritate de validare, o a, organizație care acordă drepturile, care să poată să se exprime nu numai în numele deținătorilor drepturilor, ci și a, a ă, autorilor de opere orfane. Ideea principală este că trebuie să se găsească Uh, deținătorii drepturilor pentru operele orfane. Trebuie de asemenea să li se poată plăti drepturile necesare și de asemenea trebuie să aibă cineva răspundere penală pentru acestea. Noi credem că gestionarea drepturilor și noțiunea de acordare de licențe sunt cele de bază în această problemă. În ceea ce privește o soluție de scară, la scară europeană, uh, în primul rând avem o bună bază de pornire și anume soluțiile naționale. Trebuie ca toate acestea să îndeplinească criteriile generale acceptate pe care le-am menționat anterior. Avem acum nevoie de următoarele, dat fiind că avem mai multe tipuri de soluții naționale. Trebuie să facem implementarea în practică Instrumentele pe care le-a ales grupul de nivel înalt de experți sunt acum testate printr-un proiect al Comisiei Europene în programul Arrow, registri accesibili de informație privind drepturile în legătură cu operele orfane și, de asemenea, trebuie să existe o recunoaștere reciprocă în statele membre. Trebuie să garantăm interoperabilitatea. Dacă avem un sistem în Germania și un altul în țara mea, în Finlanda, trebuie să fim în stare să punem cap la cap uh, soluțiile găsite. Însă dacă toată lumea respectă criteriile generale, soluțiile vor fi recunoscute transfrontalier. Conceptul de recunoaștere reciprocă se uh, bazează pe următoarele elemente. În primul rând, existența unor soluții naționale acceptabile pe baza orientărilor și definițiilor existente, în principal cele stabilite de uh, grupul de experți la nivel înalt. Și este neapărat nevoie de cooperare cu părțile interesate. Soluția noastră a fost să pornim de la acordarea de licențe și să introducem siguranța uh, juridică în acest sistem și față de instituții și față de autori. Trebuie să găsim uh, un mecanism de uh, acordare a răspunderii civile și penale. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Anton Ober, care este uh, consilier juridic pentru Google. Aveți cuvântul. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei juri și președinției suedeze că organizează acest atelier deosebit de interesant și de util și că mi s-a adresat și mie invitația să iau cuvântul. Vreau să spun că Google este deosebit de um, interesat de drepturile de autor și mai ales de drepturile de autor în ce privește operele orfane. Sunt mai multe chestiuni de abordat, dar unele deja au fost spuse de antevorbitorii mei. Chestiunea operelor orfane nu este una nouă, dar acum uh, când uh, mai, multe, uh, mai mulți actori privați și publici au lansat inițiative de digitaliz- digitali- digitalizări masive, mă scuzați, ea a devenit mult mai actuală. Uh, și atunci Google a făcut un efort pentru a uh, identifica operele orfane și a identifica eventual autorii, pe autorii acestor opere orfane și Alte asemenea inițiative au fost lansate în Europa mm, la nivelul Comisiei Europene, de exemplu, precum proiectul Arrow, menționat de um, antevorbitoarea mea. Există și un aspect legat de raportul cost-beneficii um, în legătură cu accesul la aceste opere și cu eventuala remunerare a drepturilor de autor în cazul în care acesta este identificat. Care sunt avantajele uh, digitalizării? Așa cum s-a mai spus, ea oferă noi oportunități pentru utilizatori și chiar și pentru deținătorii drepturilor de autor. Ne dorim o economie a cunoaștere. Acest lucru nu se poate realiza fără uh, digitalizare. Este de asemenea o oportunitate pentru uh, bibliotecile naționale. Există un adevărat paradox, așa cum a mai spus uh, uh unul dintre antevobitori, un paradox care este des menționat. Dreptul de autor este protejat 70 de ani după moartea autorului cunoscut dar, de fapt, uh, um, veniturile pentru um, aceste drepturi de autor în cazul în care opera este folosită nu sunt vărsate beneficiarilor decât pe o perioadă mult mai scurtă decât acești 70 de ani. Și, în general, uh, această operă dispare uh, din domeniul public și este foarte greu de accesat pentru majoritatea utilizatorilor. vorbim despre uh, aceste opere care sunt disponibile pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Știți, toate aceste cărți, toate aceste opere care nu sunt uh, în, accesibile ușor de către public, care se află în rezerve sau în arhive. De aceea spuneam că digitalizarea este o șansă pentru toate aceste uh, opere uh, date uitării. Și, cum spuneam, uh, această nouă tehnică este atât în interesul uh, utilizatorilor cât și a uh, celorlalte părți implicate, inclusiv autorii, atunci când ei pot fi identificați. O altă provocare este cea legată de costuri, dar noi trebuie să ne asigurăm că costul uh, identificării autorului este inferior costului digitalizării, pentru că altfel nu există un stimulent pentru digitalizare. Dar apoi ne lovim de o altă problemă. Cu cât valoarea comercială a operei este mai mică, cu atât e clar că uh, va fi mai greu să uh, identifici autorul. Și acest lucru este valabil pentru toate operele care nu mai au o, o um, valoare comercială. În majoritatea cazurilor este foarte greu și uh, uh costisitor să lansez uh, um, anchete pentru a, identif a identifica pe autor. Deci, Și aceste costuri pot fi atât de mari încât să îi descurajeze pe uh, cei care vor să aibă acces la opere. Noi trebuie să ne gândim, în primul rând, vrem să ne gândim, în primul rând, la interesele utilizatorilor și vrem să uh, lansăm o digitalizare pe scară largă în Europa, dar, bineînțeles că nu pierdem din vedere nevoia de protejare a drepturilor de autor chiar și pentru aceste opere uh, orfane, chiar și cele care au o valoare comercială redusă. Avem nevoie de soluții de ordin tehnic și de soluții de ordin uh, juridic. Așa ajung la a doua parte a intervenției mele, identificarea autorilor operelor orfane. Nu e vorba numai despre o provocare juridică. Cu cât faci mai, uh, cercetare pe timp mai îndelungat, cu atât costă mai mult și atunci am avea nevoie de o tehnologie pentru a identifica mai ușor pe deținătorii drepturilor de autor sau pe autorii înșiși. De aceea salutăm uh, inițiative precum Arrow, care facilitează identificarea deținătorilor de drepturi și ar trebui să existe o bază de dată unde să se facă o căutare automată pentru fiecare operă, uh, așa zis, orfană. Și dacă ARO este susținut, atunci uh, și dacă baza de date se îmbogățește, șansele vor fi și mai mari de a se identifica uh, deținătorii drepturilor pentru fiecare operă în parte, înainte ca aceasta să fie digitalizată. Evident că e nevoie de mai multe soluții uh, în Uniunea Europeană pentru a răspunde a acestei provocări reprezentate de operele orfane, dar deja s-au luat mai multe inițiative precum uh, aceste uh, licențe colective extinse. De asemenea, există inițiative în altă parte, precum în Canada. Există o propunere de legislație în Statele Unite ale Americii unde s-au uh, creat niște, um, s-au instituit niște limite în timp dincolo de care aceste opere orfane uh, intră în domeniul public și pot fi uh, folosite fără a se mai plăti drepturi de autor. Se mai poate discuta foarte mult, dar ar trebui să existe niște linii directoare. Pentru Google aceste linii directoare sunt vitale. Așa cum s-a mai spus în multe rânduri, uh, e nevoie de certitudine juridică. Nu uh, se poate pune problema tragerii la răspunderii în caz a, a, a celor a, uh, a, companii care folosesc aceste opere orfane în cazul în care autorii n-au fost identificați și dacă nu se știe exact cum pot fi protejate drepturile de autor. Dar atunci când uh, se oferă acces la aceste opere orfane, trebuie să avem în vedere și modalitatea de a plăti compensații deținătorilor de drepturi dacă ei sunt identificați și să ne gândim și cum putem plăti compensații pentru acele opere care încă au o valoare comercială. Dar toate aceste aspecte au fost deja abordate de colegii mei. Apoi, sistemul ar trebui să fie sigur și să prezinte garanții de securitate. El nu servește numai pentru a promova accesul la operele orfane, dar ar trebui să nu existe posibilitatea de violare a, a acestor drepturi de autor. Google a fost încurajat să rezolve această problemă a operelor orfane. Există un evantai larg de puncte de vedere, dar considerăm că pe viitor este important să se definească niște politici, niște linii orientative pentru aceste opere orfane. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum vreau să dau cuvântul domnului Jean-François de Barnot, care este director juridic la Institutul Național al Operelor Audiovizuale din Franța. Da, am să vorbesc în limba franceză și așa poate că unii care ascultau până acum interpretarea vor putea să mă asculte în direct. La Institutul Național al Audiovizualului din Franța deține mai mult de 1.300.000 de ore uh, de opere înregistrate și avem misiunea de a um, uh, salvgarda și de a întreține patrimoniu um, audio și vizual din Franța. De asemenea, avem misiunea de a exploata acest fond și de a-l valoriza. Și cum acest lucru reprezintă în jur de 60 de ani de emisiuni de televiziune, avem de-a face cu autori și cu deținători de drepturi care sunt uh, uh, strănepoții strănepoților, ca să spun așa. Și la noi nu se poate vorbi mai degrabă de opere orfane, ci mai degrabă de drepturi orfane. Pentru că noi avem de-a face cu emisiuni unde o parte din um, autori nu mai pot fi identificați. Când se pune problema exploatării acestui fond și acestor opere orfane, noi am vrut să semnăm acorduri uh, cu caracter general, acorduri colective cu toți reprezentanții deținătorilor de drepturi. Aceste acorduri au fost încheiate între 2005 și 2008 în mare parte și au ținut cont de propunerile făcute de subgrupul drepturi de autor și opere orfane, un subgrup care a funcționat în aceeași perioadă de timp. De asemenea, aceste acorduri țin cont și de lucrările Comisiei pentru Opere Orfane care um, a, um, și-a desfășurat lucrările în Franța. O comisie creată de Consiliul Superior pentru Proprietatea uh, Literară și Artistică din Franța, pentru că acest consiliu a estimat că era nevoie de niște soluții specifice pentru operele orfane și el, de asemenea, a considerat că nu era nevoie de niște dispozitive ad hoc, ci că mai degrabă ar fi nevoie de o armonizare între legislația franceză și legislația internațională. Și, până la urmă, rămânea de competența judecătorului din instanța franțuzească să spună în fiecare caz în parte ce se, va, ce se poate întâmpla cu uh, drepturile de autor pentru operele orfane. Până la urmă, la ce soluție am ajuns? Cum spuneam, soluția a fost să semnăm acorduri colective, acorduri uh, care uh, se articulau în jurul unor principii generale și care au fost semnate cu toți deținătorii de drepturi care au putut să fie identificați. Există cinci categorii. În primul rând, autorii. Uh, am văzut că nu aveam tot timpul uh, drepturi, uh, contracte semnate pentru drepturile de autor și atunci asta însemna că deja la nivelul drepturilor de autor uh, aveam de-a face cu opere orfane. De aceea, deja în 1996 am semnat acorduri cu principalele cinci organizații de drepturi de autor din Franța, dintre care uh, uh, SACEM, care este cea mai cunoscută și astfel am uh, căpătat și noi drepturi, noi suntem și editori de conținut online și apoi uh, din cifra de afaceri brută pe care o încasăm, vărsăm un anumit procent tuturor acestor organizații de drepturi de autor. și această garanție acoperă și uh, garanție de vărsare, un anumit procent din diferența de afaceri, cum spuneam, uh, acoperă uh, toate operele din patrimoniul INA, inclusiv operele orfane. Apoi am semnat acorduri cu uh, jurnaliști care sunt undeva la jumătate între dreptul muncii și drepturile de autor am ținut cont de dubla lor calitate de angajați și de autorei articolelor pe care le fac. Și atunci avem uh, niște sume uh, în urma, uh, percepute în urma exploatării operelor din fondul nostru, care sunt vărsate către Asociația uh, Jurnaliștilor din Franța. Și există o garanție pentru acești autori orfani acei jurnaliști pe care nu-i putem uh, identifica sau uh, jurnaliștii pentru care nu am putut să identificăm sau să localizăm uh, dețină, pe deținătorii de drepturi. Apoi este o a treia uh, categorie de autori, uh, și anume uh, uh, um, realizatorii emisiunilor de televiziune, care sunt considerați uh, și ei autori dar aici uh, uh, dispozi- dispozițiile legislative erau deosebit de greoaie pentru că totul depindea de data la care a fost semnat contractul de lucru al respectivului realizator. De, a, de acolo se calcula um, dreptul la um, plata de indemnizație pentru drepturi de autor și se vedea cum uh, și la ce anume au dreptul deținătorii de drepturi și dacă deținătorii de drepturi nu erau identificați, trebuia ca INA să păstreze timp de 30 de ani banii care ar reveni acestor deținători de uh, drepturi și să facă acest lucru deschizând un cont într-una din băncile comerciale franceze. Apoi există categoria regizorilor. dar există și acești autori ai operelor care existau în fondul nostru de la bun început, înainte să, să se pună problema problem, uh, drepturilor de autor. E vorba despre un acord pe care l-am semnat uh, în anul 2008 cu cea mai mare asociație a autorilor din Franța, reprezintă în jur de 50.000 de autori și această asociație de autori ne-a oferit garanția că nu va exista nicio reclamație din partea autorilor sau a urmașilor acestora și în cazul în care din nou există o operă orfană, dacă ea apare în repertoriul Asociației de Autori și în fondul INA, se va plăti o compensație. O altă categorie sunt producători, dar prin definiție nu putem să avem un acord cu producătorii. Mai sunt și alte categorii, realizatorii de spectacole, de evenimente sportive, uh, subcontractanții, uh, societăților de producție. Pentru toate aceste categorii a fost nevoie de prevederi speciale și am mai avut încă o categorie care prezintă propriile sale specificități și dificultăți, artiștii interpreți. Ei sunt uh, niște deținători de drepturi salariați, uh, au deci un contract de muncă și dacă nu avem uh, contractul lor de muncă disponibil, nu putem să îi identificăm nici pe ei și nici pe urmașii lor și nu putem să îi remunerăm. Și chiar dacă avem acest contract de muncă, posibilitatea exploatării uh, respectivelor opere este destul de limitată. Noi avem o mulțime de asemenea situații în Franța, mă gândesc mai ales la artiștii inter- interpreți care sunt angajați pentru diferite emisiuni de televiziune. Și, și aici există uh, um, ipoteza artiștilor interpreți orfani, căci atunci când nu am identificat sau nu am localizat un artist interpret, sumele care reveneau sunt iarăși păstrate de INA, uh, pentru că noi suntem cei care le percepe. Deci, cum spuneam, aceste sume sunt puse deoparte în niște conturi blocate care sunt deschise de către INA în uh, numele și în beneficiul acestor artiști interpreți care într-o bună zi uh, ar putea fi identificați. Toate acestea ca să vă spun că există uh, mai multe categorii uh, de autori pentru toate operele din fondul nostru. Noi nu pretindem că am găsit uh, panaceul, că am găsit o soluție care se convină tuturor, dar atâta timp cât avem această excepție care a fost negociată de INA pentru uh, artiștii interpreți. E vorba uh, de un temei juridic pentru, acest, um, pentru această excepție uh, care a derivat din transpunerea unei directive europene în legislația franceză și datorită acestei um, excepții am găsit cât de cât o uh, soluție posibilă pentru operele orfane ca să le putem uh, folosi, ca să le putem exploata. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Pirio Hidema, președinta Congresului European al Scriitorilor. Aveți cuvintul. Mulțumesc. Definiția operelor orfane este cunoscută, însă realitatea nu respectă niciodată această definiție teoretică. Deci nu știm câte dintre opere sunt cu adevărat opere orfane sau eh, care este genul de orfan de care vorbim. Dat fiindcă opele, operele orfane sunt protejate de dreptul de autor, nu ar trebui să existe excepții. Sunt uh, cad sub incidența legii dreptului de autor care trebuie respectată. Întâi de toate, este nevoie de a preveni această stare de orfan. Trebuie standarde pentru sisteme de identificare, pentru opere uh, tipărite sau digitale, și cu cât uh, mai clar uh, este sistemul, cu atât mai bine. De regulă, operele sunt identificate, dar uh, traducătorii nu. În biblioteci există cărți care sunt traduse și care nu identifică numele traducătorului. În ciuda tuturor căutărilor corecte și adecvate, vor continua să existe opere orfane care trebuie să fie protejate de legea dreptului de autor. În, același, în al doilea rând, trebuie să existe proceduri clare și cunoscute care să garanteze utilizarea legală a operelor, lucru important atât pentru autorii acestor opere, cât și pentru cititori. Dacă există excepții, sistemul va deveni prea complicat și excepțiile în ceea ce privește protecția dreptului de autor pot să dea niște conotații negative în percepția utilizatorilor. Operele orfane nu trebuie să prezinte o excepție de la dreptul de autor, cum am spus, ci trebuie să se bucure de aceeași uh, protecție ca și operele normale. Trebuie să existe niște criterii foarte clare, există niște principii directoare clare în documentele și documentele de lucru referitoare la Biblioteca Digitală Europeană, care criterii pot fi folosite pentru a elabora o serie de instrumente mai complexe. În al cincelea rând, E nevoie de baze de date și de stabilirea de uh, legături și rețele cu alte state pentru a putea identifica autorii operelor orfane. Ia foarte mult timp și e nevoie de fonduri mari și de aceea trebuie făcute niște planuri realiste cu privire la menținerea și uh, structurarea acestora. 6. Experiența țărilor nordice și altor țări care au fost prezentate aici arată faptul că Licența colectivă extinsă este o procedură clară și eficientă pentru lucrările care au autor cunoscut sau necunoscuți în același timp. Domnul Luder a spus că organizațiile de licențiere colectivă poate nu sunt prea dispuse să identifice autorii operelor orfane, fiindcă așa au mai mulți bani rămân mai mulți bani pentru ei. Însă aceste organisme sunt direct controlate de guvern de ministere. Prin urmare, ele trebuie să prezinte rapoarte, să raporteze în fața organelor statului și trebuie să se conformeze principiilor directoare oficiale. Deci nu există niciun motiv pentru care ele să nu respecte normele și sistemele în vigoare. Și șapte, și cu asta închei, remunerarea autorilor poate fi distribuită în mod individual sau colectiv practicile um, diferă între statele nordice și alte state. Remunerarea operelor orfane va reprezenta o problemă, însă există soluții bune pentru uh, promovarea unor principii transparente, să vedem cum se folosesc acești bani pentru cultura literară comună. Și principiul transparenței în ceea ce privește remunerarea este important pentru a garanta disponibilitatea de a plăti uh, și pentru că autorii să poată înțelege cum funcționează sistemul în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, ca ultim vorbitor în acest prim segment, domnul Mihai Ficior, sper că v-am uh, prezentat corect, este vicepreședintele Oficiului Maghiar de Brevete. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vă mulțumesc pentru că mi-ați pronunțat numele corect, ceea ce nu e un lucru ușor deja. Am să încep prin a mulțumi Comisiei dumneavoastră și președinției pentru invitația de a vorbi aici, care mă onorează. Rolul meu astăzi este de a prezenta legislația maghiară uh, pentru mm, operele orfane. Deocamdată se pare că Ungaria este singurul stat membru al Uniunii Europene care oferă o soluție dublă problemei ridicate de operele orfane. Legislația ungară, legislația maghiară este unică din acest punct de vedere pentru că pe lângă licențele colective extinse a introdus de curând un model de licențe neexclusive acordate la nivel central care acoperă toate utilizările operelor orfane și care ies în afara sferei de acoperire a gestionării colective. Nu o să vă dau detalii legislative cu privire la evoluția lucrurilor, fiindcă e foarte complicat. E suficient să spunem că cadrul legislativ pentru licențierea utilizării anumitor opere orfane a fost în totalitate implementat în mai 2009. Oficiul de brevete maghiar este responsabil cu administrarea noului sistem, dat fiindcă este un uh, birou, un oficiu respect, responsabil cu uh, proprietatea industrială, dreptul de autor și toate chestiunile legate de protecția dreptului de autor. Principalele caracteristici ale schemei administrative pentru licențierea anumitor utilizări ale operelor orfane pot fi rezumate după cum urmează. Prevederile maghiare se aplică acelorași categorii de lucrări care sunt descrise în diferite documente europene ale acestea comisii sau alte documente. Se acoperă opere cu autor necunoscut sau dacă este cunoscut care nu poate fi găsit. Pe baza sistemului um, extins de uh, licențe gestionat de organizații de gestionare colectivă, utilizatorii pot obține licențe pentru utilizarea operelor orfane. Însă se pare că în prezent aceste organizații nu trebuie să dovedească faptul că au efectuat o căutare adecvată pentru titularii drepturilor în numele căruia colectează aceste redevențe. În ceea ce privește dreptul de a pune la dispoziția publicului Uh, gestionarea colectivă uh, furnizează în multe cazuri soluția. Prevederile maghiare în ceea ce privește licențierea utilizării operelor orfane trebuie să fie aplicată mutatis mutandis și licențierii utilizării um, operelor spectacolului. Alte drepturi nu sunt acoperite aici. E nevoie de o căutare adecvată pentru identificarea uh, titularului acelui drept pentru a putea folosi acele opere. Există anumite criterii specifice pentru fiecare sector în acest caz. Faptul că a fost efectuată o cercetare adecvată trebuie să fie dovedit pe baza unor documente justificative. Licențele pot să fie acordate pentru un termen de maxim 5 ani, sunt valabile doar în Ungaria, în mod neexclusiv și nu sunt transferabile. Remunerarea trebuie să fie, trebuie să plătește o sumă pentru această licență stabilită de oficiul de mări și brevete și trebuie să fie uh, depozitată înainte de a utiliza și în timp de 5 ani după, la, după expirarea sau retragerea licenței, titularul acelui drept poate să, uh, uh, poate să solicite plata dacă dorește, poate să deschidă un caz în instanță în conformitate cu prevederile aplicabile proceselor legate de încălcarea drepturilor de autor. Există un registru uh, disponibil administrativ. Este vorba de un registru uh, administrativ care poate fi consultat uh, și este disponibil publicului există un uh, tratament preferențial pentru utilizarea non-profit. Remunerarea în acest caz nu trebuie să fie depozitată și există niște taxe administrative mai scăzute dacă utilizarea este una nelucrativă. În Ungaria, schema administrativă pentru acordarea de licențe pentru operele orfane a intrat în vigoare pe 16 mai anul acesta. De atunci până acum nu am reușit să câștigăm suficientă experiență. Evident, deocamdată am primit doar două cereri la nivelul oficiului nostru de brevete, dar încă nu s-a emis nicio licență. Însă, oficiul nostru a primit o serie de solicitări de informare cu privire la această schemă, un număr destul de mare. Însă aceste solicitări de informare nu au dus deocamdată la un număr ridicat de uh, solicitări oficiale, poate și datorită contextului economic uh, nefavorabil, care a afectat și instituțiile publice și datorită caracterului inovator al sistemului. Faptul că procedura este relativ costisitoare, având în vedere taxele costisitoare, poate să explice într-o anumită măsură și numărul redus de solicitări. Și sigur să nu scăpăm din vedere faptul că vorbim doar de un interval de câteva luni care au trecut de la intrarea în vigoare a acestei scheme și că uh, această căutare adecvată are nevoie de timp. Există însă semne promițătoare acum câteva săptămâni Fundația Națională a Audiovizualului a abordat oficiul de mărci pentru a-și arăta interesul cu privire la posibilitatea de a obține licențe uh, pentru aproximativ 370 opere orfane. Conform legii dreptului de autor din Ungaria, există un element foarte semnificativ în cazul problemelor tehnice legate de utilizarea operelor orfane. Ofere, operele pot fi împiedicate de a deveni orfane și acest lucru dure, duce la diminuarea viitoarelor operelor orfane. Sistemul um, colectiv de acordare de licențe extins oferă soluție în foarte multe cazuri. Aceste elemente se completează reciproc și împreună oferă o soluție globală destul de satisfăcătoare uh, atunci când vorbim despre aceste opere orfane. Noua schemă maghiară pentru acordarea de licențe pentru utilizarea operelor orfane oferă o serie de avantaje. Întâi, în primul rând, uh, garantează respectarea dreptului de autor, sfera de aplicare apoi este suficient de largă și acoperă toate categoriile de opere și utilizări, cu excepția utilizărilor care sunt autorizate de organizațiile de management colectiv asigură siguranță pentru posibili utilizatori, mai ales în cazul instituțiilor culturale, fiindcă astfel evită aspecte legate de răspundere în cazul unor probleme. Siguranța juridică este garantată prin verificarea de un organism public uh, independent care arată că s-a făcut căutarea adecvată, în plus, pe lângă fixarea unei sume care trebuie, unei garanții care contribuie la predictibilitate la nivelul utilizatorului și care reprezintă un fel de garanție în cazul în care autorul operei orfane poate apărea. Deciziile pot fi adaptate și în funcție de fiecare caz. Există și un registru online disponibil publicului în care sunt uh, incluse toate cererile. Există și niște neajunsuri ale acestui sistem. Deși în anumite împrejurări. Poate e nevoie de o singură licență pentru mai multe opere orfane. Uh, schema nu este adecvată unor proiecte de digitalizare pe scară largă. Există posibili utilizatori care pot găsi uh, taxele prea ridicate sau chiar prohibitive. Uh, oficiul de mări și brevete s-ar putea să nu aibă suficiente date pentru a stabili o remunerație adecvată, care ar putea să ducă mai târziu la dispute juridice legate de această remunerare. Registrul uh, operelor uh, cu siguranță va fi unul incomplet și nu în ultimul rând, încă nu este suficient de clar în ce măsură schema aceasta a statului ungar este în conformitate cu soluția europeană și nu putem ști dacă și în ce măsură asigur recunoașterea reciprocă a diferitelor aranjamente în vigoare în diferite state membre. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Dați-mi voi acum să mulțumesc tuturor pentru faptul că ați respectat foarte strict timpul care v-a fost alocat și anume acele 8 minute, ceea ce înseamnă că am reușit să ne înscriem din nou în um, agenda, în ordinea de zi. Aș vrea să vă întreb dacă aveți întrebări. Se pare că nimeni și atunci am să încep eu cu întrebările. Aș dori să știu ce se întâmplă dacă încercăm să căutăm cu diligență autorul operei? Ce rol trebuie să joace sau ce rol joacă internetul în acest context? Am văzut că există registre online. Mă gândesc că aceste registre sunt uh, clasificate pe categorii și aș vrea să știu ce experiență aveți în acest sens. Adresez această întrebare tuturor, poate în special uh, domnului Ficior și doamnei Nigeman. Aș vrea să știu ce instrumente sunt cel mai des utilizate pentru a îi găsi pe cei îndreptățiți la aceste drepturi, dar văd că doamna Lichtenberger are o întrebare. Aș vrea să știu dacă se poate ce procent au aceste căutări reușite, să spunem așa m-ar interesa, pentru că se vehiculează aici tot felul de cifre și eu nu mai înțeleg foarte bine care este adevărul. Și o întrebare complementară, am întrebat și eu ce importanță au operele orfane. Aș vrea să știu cifre, se vorbește de uh, peste 30% sau de procente mai mici. Ar putea cineva să ne prezinte o gamă, o cantitate exprimată în cifre? Doamna Nigeman și apoi domnul Ficior. Your first question. Prima dumneavoastră întrebare a fost ce rol joacă internetul în căutarea deținătorilor drepturilor. Depinde, depinde foarte mult de tipul operei de care ne ocupăm. Uh, să, dacă începem cu prima jumătate a secolului trecut, aș spune că internetul nu joacă un rol atât de mare în timpul căutării. În privința cărților, cred că trebuie să te duci la volumul legat de, de hârtie și să cauți acolo. În proiectul nostru din Germania am spus că întotdeauna vom face apel la editori. Și dacă luăm uh, dacă luăm a doua jumătate a secolului trecut, vom vedea că foarte multe edituri au la dispoziție documente foarte complete unde se pot găsi adrese și alte date ale autorilor, însă acestea sunt, nu sunt uneori foarte organizate, sunt rămase pe undeva prin niște sertare și sigur că ar fi bine ca toate aceste date să fie trecute pe internet, dar costă mult și ar trebui digitalizate, sigur. Am spus în prezentarea mea că avem nevoie de baze de date, că avem nevoie de instrumente electronice ca să înlesnim căutările. Și iată un uh, exemplu foarte bun unde trebuie să uh, înlesnim căutarea deținătorilor drepturilor. Ați mai uh, adresat o întrebare legată de procentul de opere orfane sau de de rolul pe care îl joacă operele orfane în societatea informațională de astăzi. Întrebarea este, în primul rând, ce anume înseamnă o operă orfană. În biblioteca de care mă ocup eu, de exemplu, 95% din volume sunt protejate de drepturile de autor. Pentru că noi am fondat această bibliotecă în a fost fondată biblioteca în 1912 deci, uh, pentru restul trebuie găsiți deținătorii drepturilor și, într-adevăr, sunt foarte mulți editori care au drepturi, dar înainte de 1966 nu exista dreptul de a face copii digitalizate. Deci, pot să mă duc la editor. Six, months dar nu voi ști întotdeauna care sunt operele, pentru că ă, contractul e practic între bunicii ă, unora și bunicii altora și nu se mai știe dacă e de fapt o operă orfană sau nu, sau o jumătate de operă orfană, pentru că există și un fel de semi-orfani. Eu aș spune că 40% ă, din cei acoperiți de drepturile de autor sunt opere orfane după cum am spus și în prezentarea mea, depinde foarte mult de uh, ce înseamnă o operă, ce înseamnă o căutare temeinică și după cum ați mai spus, ne pierdem până la urmă în tot felul de ipoteze. Mulțumesc! Domnule Ficior, vă rog frumos, ați putea să răspundeți și să completați acest răspuns? Da, mulțumesc foarte mult! În primul rând, uh, am să încerc să vă răspund la întrebarea legată de rolul internetului, mai ales în efectuarea acestei căutări temeinice. În legislația noastră se stipulează o listă non-exhaustivă de măsuri ce pot fi luate pentru a desfășura o cercetare temeinică, o căutare temeinică. Anumite măsuri dintre cele de pe listă se referă, de exemplu, la căutarea în bazele de date disponibile pe internet. Deci, căutarea pe internet este menționată ca instrument de desfășurare a unei uh, căutări cu diligența necesară. După cum am mai spus în prezentarea mea, experiența noastră este una limitată și nu am primit decât foarte puține cereri de uh, acordare de licențe pentru opere orfane, ceea ce poate să însemne că, într-adevăr, opere, <laughs> că poate operele orfane nici nu există măcar. Dar poate și uh, factorul temporal explică puținătatea cererilor. Dar, după cum am menționat și în prezentarea mea, Biblioteca Britanică Națională eh, estimează că peste 40% din toate operele protejate de drepturi de autor sunt opere orfane. Și mai sunt și alte evaluări care eh, duc la ideea că, de fapt, avem de-a face cu un număr foarte mare de opere orfane. Sper că v-am răspuns la întrebare. Yes, thank you. Uh, I would like to say something. Mulțumesc. Vreau să spun și eu ceva despre aceste 40 de procente. Se consideră că aceasta ar fi uh, cantitatea de opere orfane din Biblioteca Britanică, dar aici intră orice, intră manuscrise, intră donații, intră scrisori private. Cred că nu trebuie să ne bazăm pe ipoteza că 40% din cărțile publicate sunt opere orfane. Poate că 40% din colecția eterogenă a bibliotecii este reprezentată de opere orfane, dar sunt foarte multe opere nepublicate, opere care au fost donate bibliotecii sau care au fost primite pe alte căi de la persoanele care au scris aceste manuscrise. Sigur că ele sunt păstrate în bibliotecă și după câțiva ani se uită de la cine au fost primite. Nu știu dacă mm, cantitatea de cărți publicate este atât de mare. Acest fenomen al operelor orfane cred că ține cel mai mult de operele din trecut. Cred că, ast- cred că astăzi, cu internetul și tehnologiile menționate anterior, se vor găsi căi de a minimaliza sau chiar de a exclude acest statut de orfani pe viitor. Sigur că vechile arhive din biblioteci, din uh, mediateci, din cinemateci, uh, Uh, în care în trecut nu s-a făcut o, clasificare riguroasă, vor reprezenta un număr foarte mare de orfani sau de semi-orfani, după cum am auzit. Deci se întâmplă uneori ca uh, autorul filmului să fie cunoscut sau să fie cunoscuți actorii, dar nu și producătorul și tot așa. În ceea ce privește rolul internetului, cred că dacă vor, vreți să-l cunoașteți, trebuie să vă uitați la pagina 33 din raportul nostru. Acolo aveți un uh, exemplu extraordinar. Se spune, de exemplu, că există o persoană care a scris o istorie a ilustrațiilor moleculare. Cred că vă dați seama despre ce e vorba. E vorba de un domn Hayworth care nu și-a de, de, de, delegat dreptul nimănui, deci niciunui editor, a murit în 1979 și dacă cineva dorește să-i folosească această istorie a ilustrațiilor moleculare, iată că se poate uh, găsi soția sa. El a murit în California și a lăsat tot ce avea moștenire soției sale, Elizabeth, care a murit în 83 și și-a lăsat moștenirea uh, nepoților și nepoatelor, dacă mai căutăm pe internet, putem reuși chiar să găsim și aceste rude și peste câteva zile să obținem permisiunea de a folosi istoria respectivă. Iată cât de ușor se găsesc părțiune opere orfane. Mulțumesc! Thank you very much. Elstrom. Mulțumesc, Elstrom. Thank you. Well, um, first of all, uh, Mulțumesc. Vreau în primul rând să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru participare. Cred că este un um, seminar foarte util. Colegul nostru a spus că um, majoritatea operelor din secolul 20 este undeva în arhive și greu de accesat și asta nu e un lucru bun, trebuie rezolvat. Cred că soluția ar putea să fie una la îndemână. În primul rând, ar trebui să ascultăm cu atenție ce spun bibliotecile, pentru că acestea sunt instituții care există de sute de ani și sarcina lor este să ne păstreze patrimoniul cultural comun și să ni-l pună și la dispoziție. Deci cred că părerea lor are o pondere foarte importantă. S-a spus că se preferă o excepție statutară Mie mi se pare că aceasta ar fi soluția cea mai curată. Doamna Nigerman, Nigerman a oferit o definiție clară a unei opere orfane și a unei cercetări temeinice. Mie mi se pare că e destul de ușor, dar un, să luăm un sistem ca sistemul european să luăm niște cărți care sunt vechi cam de 10 ani, deci care au fost publicate cu peste 5 sau 10 ani în urmă. Cei care dețin drepturile de autor trebuie să înregistreze opera dacă doresc să uh, își primească remunerația. Și nu trebuie să uităm că vorbim aici despre artiști în calitatea lor de oameni de afaceri, deci oameni care vor să câștige bani din ceea ce fac și ceea ce fac oamenii de afaceri în alte circumstanțe sau în alte domenii este supus multor reglementări și deci mi se pare foarte rezonabil să fie la fel și în cazul acestora. Dacă instituim această regulă pentru opere care sunt, să zicem, mai vechi de zece ani, trebuie să fie înregistrate cu un sistemul Arrow sau într-un alt sistem european pentru că altfel opera va fi considerată orfană și oricine are dreptul să o utilizeze. Eu cred că astfel s-ar putea rezolva toate problemele. Obținem siguranță juridică, pentru că căutarea temenică e foarte ușor de făcut în sistemul Arrow și dacă nu se găsește acolo niciun rezultat, înseamnă că s-a făcut cercetarea necesară și nu s-a găsit autorul. Dacă cel care are drepturile unei opere orfane apare mai târziu, s-ar putea înregistra. Nu mi se pare rezonabil să uh, primească bani pentru perioada în care nici măcar nu s-a deranjat să-și înregistreze cererea. Mie mi se pare că aceasta ar fi o soluție absolut fantastică care ar putea să rezolve toată problema, mai mult sau mai puțin, și a crea un patrimoniu cultural comun pentru ultimul secol. Vă mulțumesc! Thank you. <clears throat> Olsen, please. Mulțumesc. Doamna Olsen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă împărtășesc și eu din ceea ce știu despre lumițele de la capătul tunelului și anume Arrow, cu toate că eu n-aș merge așa departe ca antevorbitorul meu. Rolul Arrow este de a înregistra accesibil informațiile privind drepturile pentru operele orfane. avem uh, foarte multe state participante și zece parteneri care ne susțin. Este o soluție transeuropeană care va înregistra operele orfane și informația și căutările care s-au făcut, ca să nu fie nevoie de fiecare dată să se reînceapă de la zero. Însă, nu este bazată pe o înregistrare obligatorie, ci pe conceptul de a înlezni căutarea pentru operele orfane și de a le uh, acorda drepturi Cred că acordarea de licențe este un instrument care ar putea fi numită și licență zero, pentru că și aceasta este un tip de licență bazată pe parametrii drepturilor de autor. Deci, organizațiile de managementul calității asigură în anumite cazuri acordarea de licențe sau de licențe zero, dacă este cazul, dacă se datorează, de exemplu, o remunerație zero Există o altă caracteristică care aparține și uh, oficiului maghiar de brevete, dacă am înțeles eu bine, și de asemenea instanței uh, canadiene pentru uh, drepturi de autor. Nu e vorba deci de mulți bani, pentru că uneori poate să nu fie vorba de bani deloc în privința drepturilor de autor. Cred că acordarea de licențe sigur ar fi o posibilitate, dar mie mi se pare mai complicată și nu înțeleg de ce? De ce trebuie să ținem cont de niște persoane care nu au dreptul la aceste opere? Pentru că asta știm despre operele orfane, cu siguranță societățile care dețin drepturile nu au drepturi asupra acestor opere. Nu văd de ce ar trebui să dăm bani societăților acestora colective. Nu, pur și simplu nu înțeleg. Please, oh, Lichtenberger. Ähm, Mulțumesc. Aș vrea să insist asupra unui punct anume. Dacă, într-adevăr, unele opere nu sunt afectate unui deținător de drepturi, nu sunt atribuite unor deținători de drepturi, atunci aceste drepturi ar trebui să fie transferate. Deci eu nu înțeleg foarte bine cum stau lucrurile. Dacă aceste societăți pretind că ele sunt controlate de stat, credeți-mă că am toate motivele să mă îndoiesc. Eu am senzația că autoritățile publice sunt mai degrabă cele care sunt controlate de între ghilimele, de aceste societăți de drepturi de autor. Și am senzația că ceea ce primează este interesul pecuniar al acestor societăți. Dumneavoastră ne spuneți că aceste societăți sunt controlate de stat, de aceea trebuie să aibă dreptul de a gestiona aceste drepturi fără nicio limitare a sferei de aplicare. Mi se pare un pic greu să accept așa ceva. În practică și dacă ne uităm la uh, relațiile dintre societățile drepturilor de autor și membrii acestor societăți, rămân puțin perplex, perplexă și nu înțeleg de ce trebuie să funcționeze lucrurile astfel. Putem să ne gândim că unii autori uh, uh, au ales în mod intenționat să nu facă parte din aceste societăți de dreptul de autor sau chiar au fost uh, respinși, au, au fost refuzați. Deci nu văd cum ar putea atunci aceste societăți să reclame ceva uh, în numele lor, pentru operele lor, uh, ulterior. Dacă luăm exemplul autorilor de opere literare, să zicem, un autor care nu găsește o editură. Chiar credeți că un asemenea autor uh, și-ar încredința drepturile de autor unei asemenea societăți de drepturi de autor? Nu știu dacă un asemenea mecanism este propice, este favorabil pentru um, a, acest tip de autor, de opere literare. Apoi, ce se întâmplă cu acele opere orfane care au devenit orfane din cauza consecințelor celor două războaie mondiale care au, au afectat unele țări într-o mai mare măsură decât altele și aș fi curioasă să primesc o răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc! Vreau să spun că aceste asociații de colectare a banilor în, în, pentru drepturile de autor sunt controlate de stat. Chiar dacă unii autori nu sunt membri, ei sunt reprezentați de aceste asociații de uh, percepere, de colectare a uh, banilor. Pentru că scopul acestor asociații este să permită accesul la operele respective, pentru că în cazul în care vrei să ai acces la o operă al cărui autor nu este identificat, nu poți să o faci, tocmai din cauza că autorul nu poate fi identificat, dar dacă există aceste asociații de colectare a drepturilor de autor, atunci poți să plătești acolo un, uh, o anumită sumă și poți să folosești respectiva operă. Eu nu văd uh, nicio logică în ideea că unele opere sunt protejate de copyright, copyright și altele nu și uh, nu poți să ai acces la ele. În comisia jurii trebuie să respectăm disciplina pentru că altfel uh, nu mai domnește legea. Mai am trei persoane care doresc să ia cuvântul și după aceea va trebui să încheiem această sesiune pentru că suntem presanți de timp. Doamna Chinan, da, domnule președinte, mulțumesc. De ce aceste asemenea asociații? Aș vrea să vă dau exemplul orfelinatelor. Cine pot să vorbească cel mai bine pentru acești copii? Rudele. Dar Cum spuneam, rudele pot să vorbească cel mai bine numele unor orfani. E la fel și pentru opere. Iar în ce privește certitudinea juridică, s-a spus foarte bine că aceste uh, asociații uh, colective de percepere a banilor pentru drepturile de autor au nevoie de această certitudine juridică pentru că este cea mai bună metodă de a proteja drepturile de autor doamna Nigemans. Mulțumesc. În ce privește aceste societăți, totul depinde dacă vorbești despre lucrări care sunt vechi de 10 ani sau de unele care au, au fost publicate în urmă cu 70 sau cu 80 de ani. În ce privește Germania, noi am vrea să republicăm în format digitalizat opere din timpul epocii naziste. Ele nu pot fi înregistrate. Și atunci când spuneți că autorii n-au vrut, este din cauza că nu s-a putut, pentru că atunci nu existau asemenea asociații de drepturi de autor. Deci trebuie să clarificăm lucrurile pentru asemenea momente din istorie. Și apoi în ce privește țările care au fost mai mult sau mai puțin afectate de războaiele mondiale revenim din nou la întrebarea dacă cu adevărat există opere orfane. În teorie nu poate să existe o operă orfană. În practică există asemenea opere, dar iarăși totul depinde de definiție. Dacă te duci în arhivele uh, orașelor mari și chiar cauți cine ce a moștenit, vei găsi, vei găsi pe moștenitorii autorilor și pe deținătorii drepturilor. Dar ideea este cam cât își pot permite autoritățile să plătească, să cheltuie pentru a identifica pe acești autori. E vorba de banii contribuabililor în fond și la urma urmei. Trebuie să existe un echilibru între uh, protecția până în pânzele albe a acestor drepturi de autor și um, dreptul publicului de a avea acces la toate aceste opere. Mulțumesc! Mulțumesc! Aici se încheie prima, prima parte. Nu, se pare că mai este domnul Luder care va lua cuvântul. Mulțumesc! Foarte scurt pe acest subiect nu există prea multe dezbateri pe dreptul de autor care să nu ducă până la urmă la societățile colective. Este uluitor cum putem discuta orice subiect din acest domeniu și în cele din urmă cu toții ajungem la subiectul reprezentativității și societăților colective. Și vreau să vă reamintesc că am fost invitați să... noi, comisia spun, am fost invitați să criticăm așa numitul aranjament pentru cărți pe Google, pentru că nu exista o reprezentativitate. Autorii, editorii europeni au fost parte a unei acțiuni colective în America în care s-au plâns că nu au participat la negocieri. De asta am spus la început că orice soluție alegem, trebuie să fim atenți să nu facem ce s-a întâmplat în cazul acestor cărți uh, cu Google și anume un grup de autor sau editor consideră că au dreptul să reprezinte pe toți ceilalți fără să fi primit nici măcar cel mai mic mandat din partea titularilor drepturilor acestor opere. Și de aceea spun că um, sistemul uh, extins de acordare de licențe poate să fie o soluție, dar trebuie să supraveghem atent ca sistemul să nu fie abuzat de cei care participă la negocieri în detrimentul celor care sunt uh, orfani. Și a doua chestiune, care nu este suficient de discutată, este sfera de aplicare teritorială a acelor permisiuni de utilizare care sunt acordate de sistemele naționale pentru opere orfane. Eu aș uh, spune cu respect că nu putem crea o bibliotecă europeană digitală fără a avea permisul teritorial de a utiliza acea operă sau alta orfană pe un anumit teritoriu. Admit sistem, admir sistemul maghiar, dar domnul Ficior a uitat să menționeze că dacă licența de utilizare a operei orfane se limitează la teritoriul Ungariei, dacă Biblioteca Națională Ungară dorește să își introducă lucrările digitalizate în portalul Europeana, nu va putea face așa, fiindcă uh, ele sunt accesibile doar în Ungaria și astfel este în detrimentul proiectului european europeană De aceea mai există un element și anume, pe lângă asigurarea reprezentativității, este și uh, sfera, perimetrul teritorial uh, pentru care se aplică acel, acea licență. Cercetarea și căutarea trebuie făcută în uh, țara în care opera a fost publicată prima dată, fiindcă probabil aici există documente adecvate. Dorim să se dovedească efectarea unei astfel de cercetări adecvată și să se acorde o licență sau un permis de organismul care va fi ales ca fiind cea mai bună soluție, dar trebuie să existe o recunoaștere reciprocă la nivel european în ceea ce privește această căutare adecvată și consecințele să fie că dacă biroul de brevete din Ungaria este satisfăcut că s-a făcut o suficientă căutare și nu s-a identificat niciun uh, aparținător, atunci această lucrare poate fi folosită oriunde în Europa ca parte europeană și că toate celelalte organismele publice care fac uh, sau administrează, supraveghează căutările adecvate, recunosc validitatea acestei cercetări. Deci, două aspecte care trebuie să rezulte. Oricine emite licența respectivă trebuie să aibă un mandat de reprezentare și, în al doilea rând, dacă se dă o astfel de licență, ea, în mod obligatoriu, trebuie să acopere întreg teritoriul european. Mulțumesc! Thank you very much. So, now we... Mulțumesc! Acum putem încheia prima secțiune a acestei dezbateri și Vom trece direct la cea de-a doua sesiune și vom vorbi despre activitatea Comisiei Europeană pentru îmbunătăți accesul persoanelor cu deficiențe vizuale. Îi dăm cuvântul domnului Tilman Lüder. Aveți cuvântul. Acum o intervenție scurtă, nu doresc să iau prea mult din timpul dumneavoastră, dar este important, fiindcă e vorba de accesul persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu alte deficiențe care împiedică să participe în mod complet la ceea ce numim această economie bazată pe cunoaștere sau economie digitală. aceste organizații reprezintă persoane care au deficiențe vizuale sau alte deficiențe și suferă de ceea ce se numesc foame de carte, adică doar 5% din literatura mondială este disponibilă persoanelor cu deficiențe de vedere într-un format accesibil lor. Este vorba de un procent foarte scăzut, inadmisibil pentru astfel de persoane, care trebuie și ele să participe la economia bazată pe cunoaștere. Am analizat acea chestiune în Cartea Verde referitoare la economia bazată pe cunoaștere, care a generat un număr mare de răspunsuri în consultările publice și această carte verde, care a fost lansată în iulie 2008, a fost acum uh, rezumată într-un comunicat, uh, s-ar putea spune că este o carte albă, deci cartea verde s-a transformat în cartea albă, în care cartea albă anunțăm că vom înființa, vom stabili un dialog al factorilor interesați în care să reunim industria editurilor, caselor de editură și organizații care reprezintă persoane cu deficiențe de vedere pentru a vedea cum putem crește participarea acestora la uh, Uh, economia digitală sau economia bazată de cunoaștere, cum doriți să-i spuneți. Știm, evident, că există mai multe inițiative care au fost uh, lansate. Tehnologia DAISY, de exemplu, este o astfel de inițiativă. Există inițiative la nivelul caselor de editură care ne va da detalii pentru a crește numărul de cărți disponibile în format accesibil acestor persoane. Uneori ar putea să fie un lucru simplu, de exemplu să se folosească caractere mai mari sau să existe și o variantă cu caractere mai mari. Avem cărți digitale, avem instrumentul Kindle pentru citirea cărților în format electronic și de ce să nu avem și format, un format accesibil persoanelor care nu pot citi literele mici cu care sunt scrise normal cărțile. Există și alte inițiative pentru a avea un fond mai bun, un fond pe care sunt scrise textele care să permită să poată cititul mai ușor. Există manuale create în acest sens, există uneori cărți în versiune audio. Deci tehnologia necesară există. Problema este că prevalența acestei tehnologii și volumul de cărți care folosesc aceste tehnologii este foarte mic și cred că cea mai bună abordare, cel puțin asta a anunțat Comisia în comunicatul său, este să organizăm un forum pentru a vedea dacă pot fi încheiate niște acorduri voluntare care să crească volumul de cărți disponibile persoanelor cu aceste deficiențe de vedere. Aceste forumuri vor fi lansate anul viitor, vor dura o anumită perioadă de timp, apoi vom face un inventar al răspunsurilor și vom vedea dacă este nevoie de măsuri ulterioare pentru a crește accesul la economia bazată pe cunoaștere. De asemenea, vom raporta cu privire la inițiativa noastră de a reduce acest sentiment al foamei de cărți, deci vom raporta uh, Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale am aici un coleg care ne va, uh, domnul Keplinger, care ne va da de, uh, detalii și vom uh, introduce și eforturile europene la nivelul comitetului din cadrul organizației proprietății intelectuale, fiindcă nu e vorba de o problemă europeană, ci globală. Și vreau să subliniez faptul că soluțiile sunt regionale sau naționale. Problema este că o carte poate fi pusă sau poate fi făcută accesibilă oamenilor în format special pe un anumit teritoriu. De exemplu, cărți disponibile pentru vorbitorii de limba engleză în Statele Unite pot fi citite de aceștia în Statele Unite, dar nu pot fi comercializate în alte părți ale lumii. Și o parte din cărțile disponibile în Statele Unite într-un anumit program sunt disponibile și în Regatul Unit, dar doar o parte din ele. Noi considerăm că dacă acea carte este disponibilă în Statele Unite, ar trebui să existe o schemă comparabilă în Regatul Unit. De asemenea, considerăm că dacă o carte este disponibilă în alte state membre europene, trebuie să avem în vedere principiul recunoașterii reciproce, adică dacă o carte este legal pe baza unui acord de licențiere disponibilă în Suedia, această carte trebuie să circule liber în Uniunea Europeană, astfel ca persoanele cu deficiențe de vedere să aibă acces la ea și în alte țări, pe alte teritorii. Asta dorim să facem în cadrul dialogului factorilor interesați și trebuie să vedem după rezultatele acestui dialog ce se dorește și ce poate fi făcut. Mulțumim! Mulțumim domnului Luider. Aș dori acum să-l salut pe domnul Michael Keplinger, director general adjunct al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale și să îl invit să ne prezinte dimensiunea internațională a soluției pentru a oferi acces pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, apreciez această ocazie de a vorbi în fața unui auditor atât de uh, distins. Și vreau să mulțumesc uh, pentru început Comisiei uh, Parlamentare, Juri și președinției suedeze pentru organizarea acestui atelier. Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale a fost mandatată de către statele sale membre pentru a găsi posibile soluții de a facilita accesul la opere protejate, ceea ce include analiza limitelor și a excepțiilor și crearea unei platforme a părților uh, implicate. După cum s-a mai remarcat, proliferarea noilor tehnologii a adăugat o nouă dimensiune găsirii echilibrului între protecția uh, de, pentru deținătorii drepturilor și necesitățile anumitor persoane, anumitor categorii de utilizatori, cum ar fi persoanele cu deficiențe de vedere. o foarte mare parte dintre aceste persoane se află în state cu venituri reduse în curs de dezvoltare. Se pare că sub 5% dintre cărți, reviste și alte materiale de lectură sunt disponibile în formă accesibilă acestor persoane cu deficiențe de vedere. Și evident, această cifră este și mai mică în statele în curs de dezvoltare. Regimul drepturilor de autor nu este cauza primară a acestei situații însă ar putea să joace un rol în uh, reducerea ei. Trebuie să se găsească uh, materiale de mai bună calitate, asta mulțumindu-se și deținătorii drepturilor uh, și punându-se la dispoziția utilizatorilor cât se poate de repede pentru a fi în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere. Această propunere conține două elemente care sunt complementare. Problem, uh, platforma părților implicate și o propunere recentă de tratat internațional privind uh, etichetarea. Obiectivul nostru este să creăm operațiuni și acorduri practice în posibilul context uh, la care m-am referit. În ianuarie 2009, s-a cerut să se facă progrese concrete într-un, uh, într-o perioadă de timp rezonabilă. Și am avut o abordare pe două niveluri. Unul, rolul uh, intermediarilor de încredere și apoi, după cum a spus colegul meu, soluții tehnologice. La întâlnirea recentă pe care am avut-o, s-a adoptat un set de principii în legătură cu acești intermediari de încredere un set de principii ce vor fi testate în statele uh, dezvoltate și în curs de dezvoltare în următorii ani. Obiectivul general fiind să se găsească uh, modalități de încredere care să sporească numărul de opere uh, publicate în formate accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere. În ceea ce privește tehnologia, platforma și-a propus să dezvolte Uh, modalități în noul cadru al tehnologiilor moderne, în așa fel încât operele să fie accesibile pentru utilizatorii uh, obișnuiți și pentru persoanele cu deficiențe. În final, operele putând fi folosite de toată lumea. S-a uh, desfășurat și o întâlnire cu participanți din statele în curs de dezvoltare, părți interesate. S-a vorbit despre necesitățile acestora și s-au propus soluții pe măsură. La cea de-a 19-a sesiune a Comitetului Permanent al Organizației Internaționale a Drepturilor de Autor, care va avea loc la Geneva în, uh, la sfârșitul lui 2009, se vor discuta toate acestea. În mai 2009 s-a făcut o propunere de tratat de către agențiile din uh, Brazilia, Ecuador și Paraguay în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală. Aceste delegații au arătat că tratatul propus de Organizația Internațională a Drepturilor de Proprietate Intelectuală creează un cadru juridic în domeniul limitelor și excepțiilor în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere. Proiectul de tratat a fost uh, propus din mai multe motive. În primul rând, existența unui consens la nivel internațional în privința unei necesități de a garanta persoanelor cu deficiențe de vedere dreptul de a participa la uh, viața culturală a comunității, de a se bucura de artă și uh, de a-și desfășura drepturile conform Declarației Universale a Drepturilor Omului. Apoi, mai multe legi naționale specifice prevăd deja aceste excepții uh, pentru beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere cam în 60 de state din lume. Anumite state au mult mai multă experiență în acest domeniu, mult mai multă experiență practică. Și apoi, după ani de negociere, sistemul de drepturi de autor internațional a ajuns la un grad de maturitate care să poată permite și uh, răspunderii la nevoile persoanelor cu deficiențe de vedere. Anumite state au susținut propunerea de crearea unui instrument obligatoriu, altele au cerut să li se pună la dispoziție mai mult timp pentru a analiza propunerea în baza unui cadru global și cuprinzător considerând că la ora actuală este prea devreme pentru adoptarea unui astfel de instrument. Această propunere, împreună cu alte propuneri ale membrilor com comitetului nostru, va fi discutat la următoarea reuniune a noastră din decembrie. Președintele uh, Organizației Internaționale a Proprietății Intelectuale este pe deplin implicat în rezolvarea acestei probleme. Consideră că Uh, garantarea accesului la opere pentru persoanele cu deficiențe de vedere trebuie să fie consolidat la nivel regional și local. S-a creat și o pagină de internet pentru schimbare de opinii și diseminarea de informații pentru toți cei interesați www.visionip.org Sperăm că uh, ne vom bucura de sprijinul statelor membre și ține, ne bazăm pe uh, dorința dumneavoastră de a ține cont de interesele tuturor părților implicate. Organizația noastră a demarat un proces ce va uh, duce la rezultate într-o perioadă foarte scurtă. Mulțumesc pentru atenție și pentru șansa de a-mi prezenta lucrarea. Thank you. Thank you. <coughs> Mr. Friend. Mulțumesc. Friend. Christopher Friend. Are, lista, are cuvântul acum domnul Christopher Friend. The World Blind Union and our colleagues in the Mulțumesc. Asociația Internațională a Nevăzătorilor doresc să mulțumească președinției suedeze pentru invitația de a participa la acest atelier referitor la drepturile de autor și la ameliorarea accesului la opere pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Accesul la informație este pentru noi o prioritate de frunte și am încredere că astăzi ne vom aduce o contribuție importantă la atingerea obiectivului nostru final. Domnule președinte, sunt o persoană frustrată. Pentru că mm, domnul Keplinger a vorbit despre 160 de milioane cu deficiențe de vedere, dar Organizația Mondială a Sănătății a adăugat încă 153 de milioane de persoane care au defici, anumite deficiențe de vedere uh, necorectate. Deci eu, ca 314 de milioane de frați și surori cu deficiențe de vedere din lumea întreagă, sunt un cititor care dorește să poată merge pe strada principală din orașul meu natal și să găsesc o librărie sau o bibliotecă publică de unde să pot să cumpăr sau să împrumut ultimele succese literare pe care prietenii mei și familia mea le-au citit și despre care discută. După cum s-a mai spus, majoritatea acestor cărți pe care noi le dorim care ar trebui să fie în formate accesibile, în braille, în, cu scris mare sau uh, sub un format audio, nu sunt disponibile. În Europa sub 5%, dar probabil că în statele în curs de dezvoltare sub 1% din aceste cărți sunt uh, disponibile în formate accesibile. Deci, de ce deținătorii drepturilor ignoră această comunitate de cititori care uh, numără 314 de milioane, milioane de persoane în lumea întreagă, persoane care au nevoie de formate accesibile. Cred că în mod tradițional am fost etichetați cu niște stereotipuri. Am fost izolați într-un ghetto pe ușa căruia scrie clienți dificili, pe care costă mai mult să-i servești. Și cred că asta se întâmplă din cauza că în, de-a lungul istoriei, formatele accesibile au fost întotdeauna retroproduse, nu au fost integrate în procesul inițial de editare. Astăzi, dacă editorii și-ar scoate ochelarii de cal și ar încerca să folosească un marketing mai integrat și-ar da seama cât se poate de repede că cărțile în format audio și cărțile uh, cu scris mare nu sunt dorite doar de persoanele nevăzătoare sau uh, cu deficiențe de vedere. Există o întreagă comunitate de pensionari în lume. Iar uh, numărul persoanelor în vârstă crește pentru că uh, speranța de viață crește. Aceste persoane preferă acum cărțile audio și cărțile scrise cu litere mai mari ca să își menajeze ochii și să continue să se bucure de lectură. Ca să avem un impact real asupra foametei de cărți, cum îi spunem noi, Organizația Internațională a Nevăzătorilor ar dori ca editorii să publice mult mai multe exemplare accesibile din start. Persoanele cu deficiențe de vedere nu doresc să facă obiectul milei. Noi dorim pur și simplu să mergem la librărie și să fim membri plătitori de uh, drepturi de autor până la urmă. Organizația Internațională a Persoanelor Nevăzătoare consideră că este necesară o combinație de măsuri. Credem că, în primul rând, după cum a spus domnul Keplinger, suntem implicați în susținerea uh, celor care dețin drepturile de autor să uh, fie primii care publică opere în format accesibil și cooperăm cu deținătorii drepturilor la o, uh, proiecte de tehnologie, de convertire, care uh, are drept obiectiv încurajarea dezvoltării de software de editare cu uh, uh caracteristici de accesibilitate integrate, în așa fel încât formatele accesibile să fie o opțiune automată din start la editare. În lipsa continuă de, de formate disponibile pe piață, Credem că organizațiile persoanelor cu deficiențe de vedere ar trebui să aibă și ele dreptul de a produce pentru uzul propriu formate accesibile, dacă nu sunt disponibile formate accesibile comerciale sau comercializabile. O cercetare desfășurată de organizația noastră recent a arătat că 95% din toate formatele accesibile care sunt disponibile la ora actuală au fost produse nu de către editori, deci nu de către editori, ci de organizațiile persoanelor cu deficiențe de vedere, pe cheltuiala proprie și uh, conform excepțiilor de la drepturile de autor. Prietenul și colegul meu, Francisco, care va lua cuvântul după mine, care vine de la organizația spaniolă a persoanelor nevăzătoare, ONSE, Uh, vă va spune că în colecția lor de la Madrid au 140.000 de titluri în format accesibil. Partenerii lor din Argentina au încă 60.000 de titluri accesibile. Ambele organizații au o dorință aprinsă de a-și împărtăși colecțiile cu toți cititorii cu deficiențe de vedere din cele 19 state eh, hispanofone din America Latină. Însă legislația actuală în domeniul dreptului de autor, pe baza jurisdicțiilor naționale, face acest lucru imposibil. Regimul actual al drepturilor de autor prevede, de exemplu, în Nicaragua, în Panama, în Paraguay, că trebuie să se producă uh, ediții proprii accesibile la un cost cam de 5.000 de euro pentru fiecare titlu, pentru fiecare editare a fiecărui titlu. În loc să fie, uh, să aibă dreptul să uh, pună în comun sau să mm, împrumute din colecțiile organizațiilor din Argentina și din Spania ceea ce ar costa literalmente doar câțiva euro. La fel, persoanele cu deficiențe de vedere din Franța, Luxemburg, Belgia, Elveția, Canada ar trebui să aibă aceeași ocazie de a-și pune în comun colecțiile între ei și sigur că doresc să facă acest lucru și să-și împartă uh, și colecțiile și cu cititorii ce doresc să citească și au deficiențe de vedere din întreaga Africa. Un bestseller pentru copii a trebuit să fie produs cu uh, cinci uh, ediții în brai și opt ediții audio în lumea întreagă din cauza legislației privind drepturile de autor care nu permitea ca ediția inițială din Marea Britanie să fie transmisă în toate statele anglofone din lume. Dacă organizațiile care produc formatele accesibile pentru organizațiile persoanelor cu deficiențe de vedere ar putea să-și împartă resursele puține pe care le au, această duplicare inutilă ar putea să fie evitată și economiile rezultate de aici s-ar putea investi în producerea de noi titluri accesibile ca, în cazurile în care deținătorii drepturilor nu au vrut să le publice de la bun început în aceste formate. Foarte adesea mi se spune că legislația nu este un răspuns sau că este prea devreme și că foamea, foamea de cărți se va sfârși numai uh, grație forțelor de piață și nu prin ajutorul uh, legislațiilor și a standardelor. Organizația Mondială a Nevăzătorilor nu este de acord. Credem că justificarea socială și până la urmă bunul simț sugerează că o soluție de a ocoli restricțiile pe care le impun jurisdicțiile naționale de excepție de la drepturile de autor asupra colecțiilor de uh, cărți de, în formate disponibile din lumea întreagă are nevoie de un instrument juridic internațional, după cum s-a propus cu peste 25 de ani în urmă. Acum un sfert de secol această propunere a fost făcută încă dintr-un raport din 1985 la uh, WIPO și la UNESCO. Tratatul a propus ca Organizația Internațională a Drepturilor de Proprietate Intelectuală uh, să susțină situația din Brazilia, Paraguay și Panama. Și state din lumea întreagă au susținut această propunere. Însă Organizația Mondială a Nevăzătorilor este preocupată de faptul că Uniunea Europeană nu susține în mod deschis tratatul și dorim să invităm Comisia dumneavoastră să examineze echilibrul pe care îl vor aduce statele membre ale Uniunii Europene în domeniul drepturilor egale ale deținătorilor drepturilor și ale persoanelor cu deficiențe de vedere. suntem confruntați cu o provocare complexă și din acest motiv noi promovăm conceptul de abordare dublă care să uh, folosească și forțele de piață și instrumentele juridice internaționale pentru a obține inițiative complementare care să ducă la o soluție. Memorandumul meu pentru acest atelier prezintă toate aceste idei în detaliu și alte idei pentru soluționarea foamei de cărți. În concluzie, dați-mi voie să rezum. Organizația Internațională a Nevăzătorilor dorește o industrie vie a editării. Noi recunoaștem și susținem legitimitatea drepturilor autorilor și ale editorilor și înțelegem motivele lor comerciale. În schimb, cerem ca deținătorii drepturilor și guvernele să recunoască dreptul nostru, care este stipulat în convențiile ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Cu toții avem un rol important de jucat în ameliorarea accesului la opere pentru persoanele cu deficiențe de vedere și în această după-amiază vreau să-i rog, domnule președinte, pe toți membrii comisiei dumneavoastră și pe toți membrii Parlamentului European să își asume rolul de conducere și să joace acest rol. Împreună, cu hotărâre, putem și trebuie în anii ce urmează să luăm aceste uh, opere accesibile, care sunt la ora actuală în proporție de 5%, să le ducem la 10%, 15%, poate chiar să facem ca 100% din operele publicate să fie accesibile și pentru noi. Avem cunoștințele tehnice necesare. Acum avem nevoie de voință politică, de hotărârea politică pentru a transforma dreptul la lectură dintr-un slogan de campanie și dintr-o aspirație într-o realitate pentru 314 de milioane de persoane cu deficiențe de vedere din lumea întreagă. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Friend. Thank you very much. Mulțumesc, domnule Friend, mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Francisco Martinez Calvo, consilier tehnic la secțiunea de cultură și sport pentru nevăzători de la Organizația Națională Spaniolă a Nevăzătorilor și membru în Consiliul Consorțiului DAISY. Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. La rândul meu vreau să mulțumesc uh, Comisiei Juri și președinției Consiliului pentru faptul că a invitat organizația mea să ia cuvântul în cadrul acestui atelier. și am șansa să iau cuvântul după colegul meu. Dar am și nenorocul <laughs> să iau cuvântul după dumnealui pentru că mai am și lucruri suplimentare de spus. De aceea am să abordez problema sub un unghi diferit. Auzim tot felul de lucruri în această dezbatere, o dezbatere care a demarat în urmă cu câțiva ani buni. Și, de fapt, toate aceste afirmații sunt tot atâtea obstacole în calea găsirii unei soluții. Am să le trec în revistă și ai să, o să vedeți de ce spun că ele sunt niște afirmații greșite. Se spune că dacă informația este uh, digitalizată, ea este accesibilă pentru toți. Însă persoanele cu, se mai spune că persoanele cu deficiențe de vedere vor cărți gratuite. Se spune că informațiile finanțate de bani uh, publici sunt disponibile pentru toți. Se mai spune că legislația poate să rezolve totul uh, sau că um, dacă ar exista asemenea cărți, ele ar disponibile pentru persoane cu um, probleme de vedere, acest lucru ar încuraja pirateria. Visul nostru ar fi ca toată informația să fie disponibilă într-un format pe care toată lumea să uh, îl poată citi. Iar coșmarul este că mai puțin de 1% din cărțile publicate sunt accesibile și încă 4% sunt adaptate de aceste instituții specializate. Și având în vedere aceste procente, e clar că uh, e vorba despre o, o piață care practic nu există. Per total, mai puțin de 5% din cărțile publicate sunt accesibile persoanelor cu um, deficiențe de vedere. Considerăm că ar exista o soluție definitivă. E ușor de zis, dar greu de făcut. Ar trebui ca totul să fie publicat într-un format lizibil de către toată lumea poate fi un singur format uh, disponibil pentru toți, accesibil pentru toți, mai bine zis, sau uh, mai multe formate, dar care se țină cont de nevoile tuturor. Acest format ar putea să fie cartea electronică sau cartea audio. Dacă nu, ar trebui să existe cărți în braille sau cărți cu, uh, tipărite cu litere foarte mari. Dar suntem conștienți de faptul că nu se va întâmpla acest lucru foarte devreme. Și atunci uh, ne-am gândit la un uh, plan alternativ, la un așa zis plan B, care se bazează pe doi piloni. Mai întâi niște tranzacții uh, legale, astfel încât uh, să se facă adaptări. În cazul Spaniei există o excepție pentru drepturile de autor. Și apoi trebuie să negociem cu um, editurile astfel încât ele să ne furnizeze materialul necesar ca să putem să facem aceste formate accesibile. Acest plan B poate fi îmbunătățit și în acest sens avem nevoie de uh, um, multe alte lucruri. Bine, putem vorbi despre mai multe planuri, de, nu despre unul singur. Și am putea, datorită acestor măsuri, să mărim procentul de opere accesibile, dar nu este, cum spuneam, o soluție definitivă. Trebuie să negociem cu instituțiile publice, cu deținătorii drepturilor, iar asociațiile persoanelor cu deficiențe de vedere trebuie să coopereze între ele. Cum pot să ne ajute editurile? În prezent, ele cons- consideră că asemenea adaptări, asemenea formate nu sunt rentabile și că Instituțiile specializate trebuie să se ocupe de așa ceva, dar ele ar trebui să se implice mai mult în uh, industria cărții electronice, pentru că această carte în format electronic este cel mai ușor accesibilă. De asemenea, ar trebui să existe niște platforme accesibile unde cartea electronică este la un uh, preț modic. Un lucru este clar. cei precum Chris nu vor cărți gratuite, vor uh, să cumpere cărți ca oricine altcineva, vor și să-și aducă contribuția la uh, piața uh, cărții tipărite. Însă am văzut că pentru a obține asemenea cărți e nevoie de o implicare a uh, editurilor și de niște um, um, transformări în sistemul de uh, tipărire. E nevoie de niște adaptări care să se facă de la bun început, pentru că altfel costurile sunt mari. Dar toate aceste edituri ar trebui să se gândească că pot conta pe 43 de milioane de clienți, cel puțin în țările dezvoltate, și până la 413 milioane, dacă ne gândim la toate persoanele uh, uh care nu sunt uh, uh, oarbe, care nu au neapărat deficiențe de vedere, dar care sunt în vârstă și nu mai reușesc să citească formatele tradiționale. Încă o dată, tot ceea ce este în format electronic nu este neapărat accesibil. Nu are rost să insist prea mult asupra acestui punct. Dar vă dau exemplul acestui uh, produs uh, Kindle 2 care este comercializat de puțin timp, dar chiar dacă el este digitalizat, nu este accesibil tuturor. Kindle DOS include opțiunea citirii textului cu o voce de sinteză și pentru persoanele cu deficiențe de vedere această veste era foarte bună. Ele au crezut că ar, vor putea să cumpere o carte electronică, așa cum face oricine altcineva, deci plătind drepturile de autor și apoi vor putea să asculte această carte. Dar entitatea americană a spus că aceste voci de sinteză care citeau textul puteau fi asimilate cu niște cărți audio, dar eu nu sunt de acord cu asta. Poți vorbi despre o carte audio atunci când o mamă citește o poveste copiilor? Deci, cum poți să spui că o voce sintetică, o, o, o, o voce um, artificială care citește un text poate fi asimilată cu o carte audio? poate că această societate se gândește că uh, într-un asemenea format, uh, de, dacă vor vinde acest lucru ca fiind cărți audio, vor obține mai multe profituri. E legitim să se gândească la asta. Dar toate negocierile vor dura 10-15 ani și în tot acest răstimp persoane care ar dori să folosească acest program pentru a citi cărți nu vor putea să o facă. toate excepțiile, toate uh, uh, limitările care ne permit să ne desfășurăm activitatea în Spania ar trebui să fie uh, să aibă un caracter obligatoriu și nu facultativ, așa cum este cazul acum. Deoarece pot să apară probleme, mai ales în care se face schimb de cărți între uh, diferite țări membre. S-a vorbit despre tratatul propus de Uniunea Mondială a Uh, nevăzătorilor. E un tratat care privește acele organizații, acele asociații care deja editează asemenea formate și care doresc să-și împărtășească experiența. nu e vorba încă o dată de o distribuire gratuită a cărților, ci de un schimb ce rol ar putea să joace autoritățile publice? Ar trebui ca tot ceea ce este produs cu bani publici să poată să fie distribuit în formate accesibile pentru toți, căci toată lumea plătește impozite și toată lumea are uh, este îndreptățit să aibă acces la uh, aceste uh, conținuturi, fie ele digitalizate sau tipărite pe hârtie. Căci la ce servește să uh, ai fișiere în format PDF dacă uh, nu poți să le citești din cauza problemelor tale de vedere? Cum spuneam, totul ar trebui să fie accesibil tuturor. Depozitul uh, legal este ceva nou, deși legea uh, în vigoare pentru uh, depozitul legal este uh, una destul de veche, din 1963. Datorită acestei legi, bibliotecile naționale uh, au dispus de o copie a fiecare opere publicate, dar știu că, de exemplu, în Spania, Biblioteca Națională dorește modificarea acestei legi, astfel încât, în loc să se depună un exemplar al cărții sub formă tipărită, uh, să se facă și o Um, înregistrare a aceleiași cărți sub formă, uh, în format digitalizat. Astfel încât să existe o arhivă electronică a tot ceea ce a fost publicat, la care noi să avem acces și să nu fim tot timpul obligați să negociem cu editurile. În plus, noi ar trebui să fim ajutați pentru a avea mai mult acces la aceste cărți și pentru ca noi să putem să cumpărăm cărți în formate adaptate. De asemenea, ar trebui să fie adoptate standarde internaționale precum DAISY, care permit schimbul la nivel internațional și, încă o dată, schimbul de cărți în formate uh, care pot fi citite de toți. Cui e teamă de uh, uh, piraterie? Tocmai uh, Organizația Internațională a Proprietății Intelectuale este cea care se teme cel mai mult de uh, piraterie. Tocmai din această cauză discuțiile cu privire la tratat sunt uh, oarecum blocate. Dar piratarea există deja uh, și va exista și după ce va fi semnat un asemenea tratat. Pirații uh, nu așteaptă să existe asemenea formate accesibile pentru a-și desfășura activitățile ilegale. Nu se poate spune că noi, pentru că cerem asemenea formate speciale, favorizăm fenomenul pirateriei. editurile care uh, publică asemenea cărți în formate speciale sunt chiar mai atente, mai minucioase decât uh, editurile care se mulțumesc numai cu formatele obișnuite. Noi știm cine are nevoie de cărți în brai, știm cui dăm aceste cărți, pentru că le dăm acelora care au nevoie de asemenea cărți. Și nu o să trimitem cărți în nu știu ce țară în curs de dezvoltare, ca de exemplu în America Latină, fără să știm exact uh, cui aceste cărți sunt destinate. Deci avem toată încrederea și știm ce fac cu aceste cărți. Este clar faptul că pirații de, o, de astăzi uh, nu se tem prea mult de legislația în vigoare și acțiunea noastră nu va încuraja într-un nimic munca lor. Eu cred că am putea avea posibilitatea de a urmări exact ce s-a întâmplat cu fiecare operă în parte. Dar Asta nu înseamnă că ar trebui să jucăm rolul unor polițiști. Ar putea să existe acest uh, uh, marc, acest tatuaj digital care să permită uh, uh, uh, urmărirea uh, cărților din momentul în care ele au fost uh, uh tipărite. Și chiar dacă există copii pirat, Există soluții de combatere a acestui fenomen, că e vorba despre copii pirat ale uh, cărților în uh, format tradițional sau în uh, um, format adaptat pentru persoanele cu probleme de vedere. Cred că editurile și autoritățile au un efort de făcut și numai așa vom reuși să ne vedem visul împlinit, respectiv ca 100% din uh, cărțile publicate să uh, ne fie și nouă accesibile. Aș vrea să-l parafrazez pe William Gibson care spunea că viitorul începe azi. Cartea există deja, cartea pentru toți, uh, însă nu este încă vândută în librării. Mulțumesc, domnule Calvo. Acum, acum îi dau cuvântul lui Anne Berman Stahon, directorul Federației uh, Editorilor Europeni. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc președinției uh, suedeze și Comisiei Juri pentru că mm, ne-a invitat să luăm cuvântul. Am să vă spun câteva cuvinte despre organizația noastră. Reprezentăm asociațiile editorilor, 26 de astfel de asociații ale editorilor și European Publishing este cea mai mare uh, organizație de acest gen în Europa cu o cifră de afaceri de 24 de miliarde de euro. Obiectivul editorilor este distribuirea pe scară largă a cărților pe care le publică și noi dorim um, ca oamenii uh, să uh, poată intra în uh, librării și să poată cumpăra cărți în format accesibil. Ce am de spus este în mare asemănător cu antevorbitorul meu uh, și editorii deplâng această foame de carte. Obiectivul pe termen lung pentru noi și pentru societate ar trebui să fie ca nu doar persoanele cu deficiențe de vedere, dar și cu cele care uh, nu pot citi, ar trebui să poată citi aceste cărți, să poată citi cărți și ele să fie disponibile în librării într-un format care să uh, corespundă cerințelor lor. Utilizarea de noi tehnologii și sisteme de producție flexibile va duce la crearea de produse digitale accesibile care va facilita accesul acestor persoane. În măsura în care este nevoie, o opțiune ar fi ca accesul la cărți care nu sunt complet accesibile să se facă prin intermediul unor organizații, unor servicii speciale pe care să-i numim intermediar de încredere, așa sunt numiți ei de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. Există o excepție europeană care se referă la utilizarea pentru beneficiul persoanelor cu disabilități care au legătură directă cu dizabilitatea și de natură necomercială în măsura necesară pentru acea dizabilitate. Această prevedere a fost implementată în cele 27 state membre și aici nu sunt de acord cu Francisco pentru că uh, a devenit obligatorie tocmai prin faptul că a fost implementată. Deci, în loc să avem o nouă legislație la nivel european, considerăm că ar trebui să existe poate niște principii directoare cu privire la aplicarea acesteia în statele membre. Deci nu trebuie modificată legislația um, și duce și la îmbunătățirea accesibilității. Această excepție este un factor stimulant din punctul de vedere al uh, editorilor. și dacă o carte poate fi tipărită în format special, nu e nevoie de excepție. Dacă nu, editorul trebuie să lucreze cu acest intermediar, uh, validație, intermediar de încredere pentru a oferi acest acces. Acești intermediari validați sunt de regulă fundații, organizații neguvernamentale care lucrează cu persoane cu deficiențe și dizabilități. În toate țările UE Există servicii furnizate persoanelor cu deficiențe, dar aceste servicii variază. Am auzit aici câteva exemple, dar există state în care aceste organizații nu sunt atât de bine structurate sau chiar deloc în unele cazuri și, prin urmare, nu um, prezintă încredere în ochii editorilor. Cu toate acestea, atât editorii ca reprezentanții autorilor, cât și persoanele cu dizabilități, sunt de acord că acești intermediari trebuie să beneficieze de încrederea comunităților în beneficiul tuturor sistemul care se bucură de încrederea tuturor va crește numărul de uh, opere publice care să fie disponibile persoanelor cu deficiențe. Există o platformă a WIPO pe care am uh, menționat-o aici, a fost menționată de mai multe ori, care se referă la capacitatea de a livra rezultate predictibile, inclusiv decizii obligatorii. La nivel european, considerăm că trebuie să fie împărtășite cele mai bune practici între organizații pentru a da naștere acestei încrederi. Există mai multe organizații, ați auzit Arrow și ANSE în Regatul Unit, mai există și în țările de jos o organizație numită Dediclam și Colaborarea cu titularii de drepturi de autor este una foarte bună. Toate ziarele își trimit um, versiunea electronică la Dedicam și dimineața persoanele cu deficiențe de vedere au acces la aceste versiuni um, ușor de uh, citit ale ziarelor. Asta este genul de colaborare care ne interesează și pe noi. La nivel european dorim să încurajăm o astfel de colaborare și uh, dorim să colaborăm o structură fiabilă în toate statele membre, astfel încât autorii și editorii care reprezintă să poată să uh, împartă cu ceilalți acest conținut. În ceea ce privește tehnologia, există multe cărți audio, nu există suficiente, e adevărat, dar nici nu toate cărțile sunt create pentru a fi cărți audio. Există cărți care, dacă ar fi transformate în cărți audio, ar fi foarte plicticoase. Și dacă nu sunt citiți de actor sau persoane care interpretează foarte bine. Există cărți electronice, editorii trimit uh, uh, cărți la uh, imprimerii din ce în ce mai mult într-o structură bună. Există format XML pentru a include documentele electronice uh, și o serie de alte tehnologii accesibile a, formatul pentru iPod este de asemenea unul avut în vedere și veți vedea că acest format are niște caracteristici foarte tehnice, o, le aveți în prezentarea mea. În orice caz este un standard deschis, liber, care a fost aprobat de Forumul Internațional al Editorilor și permite separarea conținutului documentului cu de prezentarea documentului, ceea ce înseamnă că atunci când acesta va deveni accesibil, se păstrează aceeași formă, aceeași formă de prezentare, chiar dacă conținutul se, este prezentat în mod diferit. Vă încurajez să vă recomand să citiți uh, acest lucru pe pagina de internet a organizației EPA. am, împreună cu Uniunea Europeană a Nevăzătorilor am hotărât să sprijinim uh, o mișcare asemănătoare cu cea a guvernului suedez care a scăzut TVA-ul pe cărți audio și cărți pentru persoane cu nevoi sociale. Dar s-a hotărât că ar fi bine să permită tuturor statelor membre să mm, uh, reducă TVA-ul la cărți și cred că atunci când vrem să vorbim despre cărți cu format accesibil special, acest lucru este extrem de relevant. Vreau să subliniez încă o dată că pentru editor obiectivul pe termen lung este să uh, ofere tuturor persoanelor cu deficiențe să aibă acces la cort, cărți și aceste cărți să fie disponibile într-un format care să ia în considerare cerințele și nevoilor lor speciale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mulțumesc uh, vorbitorilor pentru contribuția extrem de importantă pe care au dus o la această discuție. Înainte să-i dau cuvântul domnului Magnus Grenner, secretar de stat în Ministerul Justiției din Suedia, pentru o discuție care va fi moderată de um, Karin Pilster. Uh, eu vreau să spun câteva cuvinte înainte să plec, fiindcă am o altă întâlnire. Am să spun aceste cuvinte în limba italiană. Am fost uimit de termenul book famine, foame de carte, de această expresie. Eu personal vreau să mulțumesc prezentatorilor care au uh, luat cuvântul în această discuție. Noi cu toții iubim natura. Dar nu când aceasta pune niște limite, niște restricții existenței umane fiindcă în acest caz omul trebuie să depășească uh, limitele care sunt impuse de natură calitatea sau nivelul de dezvoltare al unei civilizații se măsoară cu după venituri, după nivelul de democrație, se măsoară și cu bogăția persoanelor, bogăția financiară, dar mai ales bogăția umană și cu, um, prin intermediul respectului de care dăm dovadă față de semenii noștri. Tehnologia este adesea, nu singurul, dar un instrument foarte important pentru a acorda libertate ființelor umane. Și tehnologia înfăptuiește miracole, fiindcă permite persoanelor nevăzătoare uh, să poată să vadă ideile pe care uh, le poate vedea ascultându-le sau atingându-le. Și aceste lucruri uh, au un impact foarte important asupra lumilor și um, uh, pun tot sufletul în aceste afirmații. Aceasta este adevărata, uh, adevăratul caracter de includere al unei societăți civile. Când au fost uh, introduse noile tehnologii după um, invenția alfabetului Braille, ne-am confruntat cu o adevărată re- revoluție. Și astăzi, iată că ne dăm seama că doar 1% din cărți uh, sunt publicate într-un format eficient pentru persoanele cu deficiențe. Așa stau lucrurile în realitate. Niciodată nu putem spune că am terminat totul. Întotdeauna este ceva de făcut. tot ce am auzit aici, intervențiile dumneavoastră din diferite puncte de vedere, uh, ne spun toate că rămân foarte multe lucruri de făcut, fiindcă acum nu mai putem accepta, accepta ca o minoritate mică să se simtă afectată de acest microb al foamei de carte. Îmi cer scuze că mă exprim așa în cadrul Comisiei pentru Afaceri Juridice, dar și dreptul are uh, un suflet al său. Îl găsește mai dificil, dar el există. Domnul Friend ne-a spus un lucru extrem de important. Take the lead asumați-vă conducerea. Poate acest lucru uh, e prea mult pentru noi, că, având în vedere competențele noastre, dar este un îndemn nu doar de natură politică, ci și un îndemn moral. Cred că aceasta este calea de urmat și cred că Europa nu este doar un leagăn al democrației sau un leagăn al dezvoltării sau un leagăn al statului protecției sociale. Trebuie să devină din ce în ce mai mult un exemplu uh, al uh, sensibilității umane a puterii politice. Vă mulțumesc de aceea foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră și acum dau cuvântul domnului Magnus Grenar, secretar de stat un secretar de stat foarte activ uh, în Ministerul de Justiție din Suedia, pe care am avut uh, ocazia să îl întâlnesc mai multe ori pe durata președinției suedeze. Bye. Mulțumesc. Această reuniune trebuia să fie condusă de președinta Camerei Suedeze de Comerț și Industrie, însă are, se pare că suferă de gripă porcină și am considerat că ar fi mai bine ca ea să rămână acasă. Um, am și eu câteva întrebări, însă se pare că uh, am, avem deja pe listă doi deputați. Deci dau cuvântul doamnei Lichtenberger mai întâi. Uh, și mai... Mulțumesc foarte mult. Cu uh, durerile de cap de acum e destul de greu să citești uh, ce scrie pe hârtiile acestea atât de mic, deci poate colega dumneavoastră, dacă venea, avea nevoie de un format special. Trebuie să vă spun că m-a impresionat să văd câte posibilități avem la îndemână în privința procentului de cărți audio disponibile, trebuie să vă spun că sunt uh, neplăcut surprinsă. Am uh, îmbrățișat ideea de a găsi o soluție pentru ca încet, încet să se ajungă la o disponibilitate în proporție de 100% a cărților în formate accesibile, pentru că nu este acceptabil așa ceva. Dacă luăm în serios convenția, trebuie să spunem clar că e vorba aici de drepturi, de drepturi de necontestat. Pe de o parte avem principiul de accesibilitate și de cealaltă parte sistemul drepturilor de autor și vreau să uh, vă pun o întrebare. Am auzit uh, de la reprezentanții organizațiilor uh, persoanelor nevăzătoare că există o polemică legată de formatul care să fie utilizat pentru a uh, face aceste opere accesibile. Aceste restricții ar uh, împiedica o distribuție mai largă. Eu uh, sunt consumatoare de cărți în format audio, citesc foarte mult în profesia mea și prefer ca literatura să o ascult când, uh, când am timp sau loc. Și și nevoile mele sunt apărate aici de dumneavoastră și de asemenea nevoile părinților mei care nu mai reușesc să citească ca înainte. Și mai, aș mai avea o întrebare. Timp de mult timp uh, au existat cărți scrise cu litere mai mari, chiar opere din literatura mondială. Și treptat aceste cărți au început să dispară de pe piață. Ați putea să-mi spuneți de ce? Mă refer aici la spațiul germanofon. În ultimii ani am constatat uh, că numărul acestor cărți a, dis, a scăzut foarte mult, parcă a intrat la apă. Și aș vrea să știu dacă se confirmă această observație. Uh, nu știu că piața pentru uh, cărțile din literatura mondială scrise cu litere mari nu e foarte mare, însă este totuși o piață care se pare că nu este suficient aprovizionată se găsesc opere obișnuite, dar nu și opere din literatura mondială. Aș vrea să știu dacă este vorba aici de vreun obstacol la accesibilitate, da sau nu. Pentru că mi s-a spus că există anumite standarde, anumite restricții care împiedică organizațiile persoanelor în vârstă să uh, publice acest tip de cărți cu uh, litere mari. Este vorba oare aici de faptul că aceste organizații nu sunt considerate demne de încredere? De ce nu li se acordă încredere? Mi se pare cam ciudat. Pentru că dreptul de acces, dreptul la informare, dreptul la literatură, toate acestea sunt drepturi care au uh, întâietate față de alte drepturi și nu cred că putem să le îngrădim prin astfel de restricții. Eu nu înțeleg deloc de ce în Europa nu jucăm un rol um, mai activ. Vă mulțumesc! Aveți cuvântul. Uh, Reprezentanta Federației Editurilor are cuvântul ca să răspundă. Da, într-adevăr, nu știu de ce pe, carte, pe piața germană se produc mai puține cărți scrise în caractere mari. Am să mai documentez și am să revin cu un răspuns. Industria editurilor este un sector industrial până la urmă. Și țin rentabilitatea unei edituri se măsoară în cifre. Dacă o carte se vinde și trebuie să vă spun că majoritatea cărților publicate nu se vând sau se vând în foarte puține exemplare. Deci există un motiv. În anumite cazuri nu putem produce un material. Trebuie să avem încredere în intermediari, în acești intermediari de încredere, însă am să mă informez să aflu de ce a scăzut producția de uh, cărți cu litere mari în Germania. Îmi pare rău că nu vă pot răspunde acum. Mulțumesc! Thank you. Domnul Kisenem, da, eu aș vrea să comentez ce a spus domnul Calvo. Sunt un pirat politic. Știu că nu la genul acesta de pirați vă refereați dumneavoastră, dar ca pirat pot să confirm cele spuse. Dacă cineva dorește să pirateze o carte, e foarte ușor să o scaneze, poate oricine să facă acest lucru oricând. Deci dacă aceasta este preocuparea pentru care se blochează accesibilitatea, poate fi dată uitării. Uh, pentru că nu cred că edițiile speciale pentru persoanele cu dizabilități ar fi mai în pericol de a fi piratate. Deci dacă cineva dorește să pirateze o carte, este extraordinar de ușor. Ce vreau eu să spun? Deci, dacă aceasta este preocuparea principală, cred că poate să fie pur și simplu dată uitării. Domnul Calvo a menționat trei aspecte, uh, limitările excepționale, permiterea de uh, interschimburi transfrontaliere, se, a, se ajunge la ce spunea domnul Friend în legătură cu uh, re, uh, reeditarea de șase ori în șase ediții diferite, când s-ar putea pur și simplu pune în comun aceeași ediție. Am înțeles că e nevoie de un vot de susținere pentru acordul la uh, Organizația Internațională a Proprietății Intelectuale. Însă îl avem aici pe reprezentantul comisiei, comisia are drept de inițiativă, deci de ce, de ce să nu facem o astfel de propunere? Eu aș fi pentru. Nu, nu văd niciun fel de argument împotrivă. Okay, I'm not quite sure that was a question, um, but... Nu știu dacă asta a fost o întrebare, dar dacă este și dacă dorește cineva să-i răspundă, vă rog. Nu, era un comentariu. Da, îmi dau seama, spune președintele. Dacă dorește cineva să mai comenteze, dacă nu, bănuiesc că doamna Lichtenberger este următoarea pe listă. Intervenție fără microfon. Mă scuzați, nu era pornit. Aș vrea să știu care este calendarul pentru toată această problematică. Cred că ar trebui să ne punem de acord cât mai repede și în al doilea rând aș vrea să știu ce obstacole ne stau în cale. Poate că deputații din Parlamentul European pot să fie de ajutor în eliminarea obstacolelor. Aș vrea să știu ce stă în calea găsirii unei soluții, așa cum s-a propus? Cine dorește să răspundă? Domnul Friend? Cred că vorbitorul anterior, cel care a spus că e foarte puțin probabil ca pirateria să fie un motiv împotriva formatelor accesibile, a spus un, un lucru, a pus punctul pe I. Și deci dacă am putea să să risipim această temere, cred că ar fi foarte bine. Eu reprezint Organizația Internațională a Nevăzătorilor în acest domeniu de aproape 2 ani. Și cu siguranță aceasta a fost principala îngrijorare a deținătorilor drepturilor și anume se temeau de ocaziile de piraterie și contrafacere care ar apărea dacă ni s-ar încredința nouă fișiere digitale pentru a ne putea face propriile formate accesibile. S-a considerat că ar apărea scurgeri de informații de aici și aceasta a fost principala lor temere. După cum a spus Francisco, noi avem mare grijă, noi știm cui anume îi încredințăm produsele și ne documentăm, noi dorim ca industria de editare să fie viabilă. Nu este în interesul nostru să lăsăm să scape fișierele și să ajungă în mâinile piraților, pentru că dacă ni s-ar pune eticheta de nedemn de încredere, orice sursă de fișiere digitale pe viitor ar seca pur și simplu. Deci noi dorim să onorăm drepturile persoanelor deținătoare de drepturi în modul cel mai profesionist cu putință. În ceea ce privește obstacolele și calea de progres, după cum am spus în prezentarea mea, eu solicit acestei comisii să examineze echilibrul pe care l-ar aduce un vot european. Dacă blocul european ar vota unit și sigur că e vorba aici de cele 27 de um, birouri de proprietate intelectuală, dacă ar exista voința politică, ar fi mult mai bine și poate Comisia dumneavoastră ar putea măcar să examineze echilibrul european în acest sens de pentru susținerea atât a drepturilor deținătorilor legitimi, dar și a drepturilor persoanelor cu deficiențe de vedere, de acces la informații. Aceste drepturi, cred eu, sunt egale și e nevoie de un echilibru egal aici. Noi am demonstrat că cooperăm, însă avem nevoie de votul Uniunii Europene la Geneva în 14 decembrie și sperăm că această comisie va constata că este într-adevăr nevoie să se folosească în mod combinat forțele de piață cu, instrument cu un instrument legislativ. Și aceste două soluții sunt complementare. Dacă editorii publică cărți în formate accesibile, atunci nu mai e nevoie de uh, implementarea excepțiilor de la reguli. Aceste inițiative sunt complementare și sunt în beneficiul unei soluții finale. Eu cred că în acest forum se pot face cele mai importante progrese. La comisia dumneavoastră dacă ați face presiunile politice necesare pentru ca Europa să susțină această cale de progres, această abordare dublă. Haideți să nu închidem nicio ușă, haideți să lăsăm totul deschis și votul european la Geneva vă spun că ar fi foarte util. Mulțumesc. Da, vă rog. Doream să revin la situația din uh, Europa. Ați menționat faptul că excepțiile ar trebui să devină obligatorii, dar ele deja sunt implementate în cele 27 de state membre, deci atunci ce vreți să obțineți prin a le face obligatorii? Nu, nu o să obțineți nimic nou. În Italia există pe puțin șase organizații diferite care cer de la fiecare editură un uh, fișier. Oh, cărțile sub formă de fișier. Unele organizații sunt recunoscute, altele nu chiar atât de cunoscute. Uh, avem nevoie de o relație de încredere și când această relație de încredere reciprocă există, atunci putem uh, colabora foarte bine. Nu cred că aceast, aceste excepții ar trebui să se transforme în uh, obligații. Deci, acum dau consul domnului Ludo de la uh, comisie și apoi domnului Calvo. Cred că trebuie să fim sinceri cu noi înșine în timpul acestei dezbateri multe lucruri sunt dezbătute în public, la Parlament sau în altă parte și altele sunt discutate în spatele ușilor închise. Noi nu putem să spunem uh, că uh, Comisia nu este pentru acest tratat numai pentru că excepțiile nu s-au transformat în obligații. Știm că uh, acestea sunt punctele controversate și că noi am publicat mai multe documente uh, dar atunci când mergem la dialogurile cu părțile interesate sau când mergem la discuțiile din organizațiile care vor să semneze tratate, se abordează multe alte aspecte care nu sunt discutate în dezbaterile publice. Pentru că dacă există excepții, de ce ele nu se pot transforma în obligații? Dar să nu uităm că aceste excepții se aplică numai uh, într-un anumit teritoriu. Și chiar dacă în acest teritoriu există o excepție la drepturile de autor și chiar dacă se transformă într-o obligație, acest lucru va, e valabil pentru statul membru respectiv și dacă vrei ca această carte, această operă să fie disponibilă și accesibilă și în alte state membre, trebuie să iei totul de la capăt. Deci, produsul pentru care a existat o excepție în statul A nu poate vândut decât în statul A, din cauza acestei limite teritoriale de aplicare a excepției și nu poate fi vândut în statul B sau C. Ce facem cu acest uh, um, parametru al limitării teritoriale? Trebuie neapărat să abordăm această chestiune fără să fim ipocriți. Ne dorim să avem un drept de autor uh, transfrontalier sau vrem să continuăm să avem drepturi de autor uh, cu caracter național și atunci avem excepții naționale. Și dacă nu avem uh, curajul să avem excepții transfrontaliere și drepturi de autor transfrontaliere, atunci, uh, ca plan B, am fi uh, partenerii unui sistem riguros de recunoaștere reciprocă. Și am trebuit să avem un sistem armonizat în ce privește aceste excepții. Și astfel ar fi legal să tipărești, să produci o carte uh, pentru că recunoști excepția aplicată în statul A. Deci ar putea să faci asta în statul B am putea să reușim acest lucru în Uniunea Europeană și atunci poziția noastră la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale ar fi mult mai credibilă. Pentru că o să le spunem, iată, la nivel regional am putut să ajungem la această recunoaștere reciprocă a excepțiilor naționale și se poate întâmpla acest lucru și la nivel internațional. Și atunci ai vedea că atunci Uniunea Europeană, dacă ar vorbi cu puterea sa de bloc uh, comercial, ar fi uh, mult mai bine auzit și ar fi mai credibil. Da, mulțumesc. Nu, nu mai vreau să iau cuvântul pentru că antevorbitorul meu uh, a fost foarte clar. Mulțumesc. Nu mai vrea nimeni să dea răspunsuri la întrebările deja adresate. Mai sunt alte întrebări dacă nu, aș vrea, în numele președinției suedeze, să adresez mulțumiri tuturor celor care au luat cuvântul astăzi aici. Vreau să mulțumesc și celor care au pus întrebări. Și înainte de a încheia reuniunea, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Balasaren, care este vicepreședinte al Comisiei Jurii. Naturalmente. Mulțumesc, domnule Grener, evident mulțumesc președinției suedeze, mulțumesc tuturor uh, prezentatorilor și domnului raportor. A fost un, uh, o dezbatere foarte detaliată și cred că deputații au avut ocazia astfel să cunoască mai bine care sunt limitele, restricțiile și care este uh, amploarea acestei probleme. Lucru foarte bun. Ne-am referit la niște chestiuni foarte concrete, am menționat o serie de dificultăți generale care au un impact negativ asupra vieții oamenilor, lucru care face ca totul să fie mult mai important și evident, lucru care ne arată că trebuie să fim mult mai atenți la activitatea legislativă pe care o vom desfășura în următoarele luni. Și, evident, contribuția raportorilor va fi una foarte importantă, pentru că împreună Parlamentul și Comisia va trebui să ajungem la un um, punct de echilibru care să permită uh, realizarea obiectivelor stabilite și care să permită să înlăturăm din ce în ce mai multe bariere în calea în um, bucurie și în calea posibilității ca oamenii să se bucure de operele literare. Mulțumesc!